no, è solo quello là della, della Presidenza. Colleghi, per favore, se volete prendere posto. Vă rog să luați loc în sală. Avem puțin timp la dispoziție. Ca atare, este bine să valorificăm toate minutele pe care le avem la dispoziție, pentru că avem uh, plăcerea să avem uh, lângă noi o interlocutoare foarte punctuală ce privește ordinea de zi, câteva comunicări inițiale. Aș vrea să vă amintesc că ministrul de externe al Croației, care ar fi trebuit să se întâlnească astăzi cu noi, nu va putea să fie prezent, poate că unii dintre dumneavoastră știu deja acest lucru, pentru că în clipa de față în legătură cu semnarea unui uh, tratat între Slovenia și Croația pentru rezolvarea problemelor teritoriale uh, trebuie să fie semnat, ar fi un pas important pentru apropierea Croației de Uniunea Europeană și ca atare este cât se poate de justificat uh, să se dedice acestei obligații astăzi. În schimb, Vladimir Dropniak va veni, este șeful delegației croate în cadrul negocierilor de aderare. Schimbul de opinii cu generalul Morion, care era prevăzut pentru mâine după amiază, de asemenea nu va putea să aibă loc, având în vedere greva uh, pe căile ferate din uh, Franța și Belgia. Ca atare pe 10 noiembrie la ora 16 probabil că ne vom întâlni cu domnia sa și pe lângă domnul Morion va veni și colegul Berman care conduce uh, delegația de supraveghere a alegerilor în cadrul alegerilor prezidențiale care, se des, uh, care au trebuit să se desfășoare în Afganistan ar fi fost uh, a doua etapă, dar care nu s-a mai ținut, al doilea tur de scrutin care n-a mai avut loc. Atât în legătură cu ordinea de zi, dacă uh, nu sunt observații. Aș vrea să ne mai dau uh, motive uh, să aștepte oaspetelui nostru în timp ce fac comunicările și Înainte ca doamna Malmström să ia cuvântul, aș vrea să salut prezența în sală a unei delegații din Islanda, condusă de președinta Parlamentului, doamnei Ioanis Dotir, împreună cu colegii din Comisia de Politică Externă și ambasadorul Islandei sunt prezenți în sală. Stimată doamnă ministru, stimați colegi, pentru noi este o mare plăcere să vă salutăm astăzi în mijlocul nostru. Este uh, cunoscut că în ultima săptămână s-au luat decizii la nivelul Consiliului și există și câteva teme care sunt interesante pentru noi în această comisie și care ar putea fi discutate astăzi în prezența dumneavoastră. A fost uh, vorba de analiza unor puncte în legătură cu directiva privind înființarea unui serviciu de politică externă al Uniunii Europene. A fost elaborată o linie directoare de către Consiliu Parțial s-a ținut seama la nivelul Consiliului și de ceea ce noi am expus într-un raport al Parlamentului, în care noi spuneam că instituția noastră uh, se ocupă și de aspectele de buget în ce privește utilizarea fondurilor pentru înființarea acestui serviciu de uh, politică externă. Ca atare dorim să fim implicați dar nu putem nega, cel puțin în această fază, noi parcă am fost ușor marginalizați. Mai există și o altă decizie importantă care, într-o oarecare măsură, a fost poate puțin neașteptată. Acordul de asociere cu Siria a fost semnat eh, de multă vreme. Așteptam această semnare iar comisia noastră tre trebuia să se pronunțe în legătură cu asta. În legătură cu alte teme, adoptarea unei strategii noi pentru Afganistan și Pakistan, o strategie care ține seama de dezvoltarea și respectarea drepturilor omului și mai ales de respectarea drepturilor femeilor, implica instituții, instituții politice, dincolo de uh, controlul militar al teritoriului, este subiectul unui scenariu care um, deschide ample perspective. Nu este niciun fel de uh, strategie de exit cum ar putea spune unii, ci este o strategie de tranziție. Asta a spus-o și în altul reprezentant al Uniunii Europene și a explicat în acest Parlament cum stau lucrurile. Pentru ca noi să îi putem oferi un scenariu guvernului afgan pentru ca această țară să se îndrepte spre un viitor al democrației și bunăstării. Acum avem un guvern consolidat, ales pe bază democratică, ceea ce face ca dezvoltarea unei strategii europene vis-a-vis -vis de această țară să devină de maximă actualitate. Este un motiv suplimentar pentru ca noi să dezbatem acest subiect aici sub semnul voinței de colaborare care ne animă pe toți. Dar nu vreau să Uh, vă răpesc mai mult timp pentru că nu este important să mă ascultați pe mine, ci să o ascultăm pe doamna ministru. Și aș vrea să mai spun că în calitate de președinte trebuie să fiu atât de antipatic încât intervențiile uh, după uh, prezentarea dumneavoastră să fie limitate în timp. Mulțumesc foarte mult pentru această invitație. Uh, experiența mea de șapte ani în această comisie mă face foarte dragă, deci iată, mă bucur foarte mult să mă aflu aici alături de dumneavoastră. Sunt gata să vă răspund la întrebări, dar am venit în primul rând să vă vorbesc despre reuniunea GAERC uh, de pe 26-27 octombrie. În prima parte v-am prezentat uh, concluziile discuțiilor pe care le aveți pe care le aveți în dosarele dumneavoastră de la summitul care a luat sfârșit vinerea trecută, astfel încât acum o să vorbesc mai mult despre chestiunile de afaceri externe propriu-zise, începând cu dineul de luni seară, unde am discutat despre Iran și Balcanii de Vest. Iranul este pe ordinea de zi, bineînțeles, pentru că, după cum știți, situația este foarte tulbure Uh, există um, grave încălcări ale drepturilor omului, iar um, regimul iranian nu dorește să se angajeze uh, într-o relație constructivă cu comunitatea europeană. Președinția a dat numeroase declarații privind uh, opresiunea violentă a disidenților și creșterea um, pedepselor cu moartea. Ne îngrijorează procesele colective multiple după proteste și demonstrații. Asta după ce uh, Iranul a aderat la numeroase standarde de drepturile omului internaționale, acum le încalcă în mod grosolan. Se pare că situația va rămâne la fel de tulbure, iar uh, din acest motiv uh, este nevoie de unitate la nivelul Uniunii Europene, avem nevoie de o abordare constantă, consecventă pentru a arăta Iranului că există și o altă cale de acțiune. Putem uh, stabili relații, nu trebuie neapărat să fim într-o atmosferă de confruntare. În luna octombrie, acum câteva săptămâni, uh, directorii de la uh, UE 3 plus 3 s-au întâlnit cu domnul Jalili, negociatorul șef, iar această reuniune era prima de felul său din patru luni și avea loc uh, în contextul descoperirii unor instalații de îmbogățire a uraniumului ilegale lângă uh, localitatea Cum. Această reuniune nu a dat rezultate extraordinare în ceea ce privește încetarea activităților de îmbogățire a uraniului, dar uh, uh, Iranul a deschis, aceste, a deschis ușile acestor instalații inspectorilor Uniunii Europene, inspectorilor Agenției Internaționale a Energiei Atomice. Uniunea Europeană salută această propunere și se așteaptă ca Iranul să-și respecte angajamentele. Până acum am primit răspunsuri vagi, iar următoarea, iar a doua reuniune din luna octombrie nu a mai avut loc. În cadrul GAER, când ministrii au prezentat situația dosarului nuclear în termeni sumbri, în ceea ce privește situația drepturilor omului și relațiile cu Iran. Ministrii au uh, reiterat angajamentul față de uh, abordarea um, pe dublă cu dublă dimensiune și în ceea ce privește programul nuclear al Iranului. Măsurile luate de, de Iran în ceea ce privește cooperarea cu uh, Agenția Internațională a Energiei Atomice nu sunt suficiente pentru a soluționa această problemă. Nu există prea mult optimism în ceea ce privește viitorul, trebuie să se înregistreze însă cât mai mult progres, cât mai curând și uh, chiar dacă activitatea de îmbogățire a, activitatea de îmbogățire a uraniului um, care este ilegal ar putea duce la noi sancțiuni. Dar pentru că aceste noi sancțiuni să fie eficiente, trebuie să fie hotărâte în cadrul ONU. S-a hotărât că e nevoie de o, o bază mai bună a, a faptelor, o înțelegere mai bună a faptelor pentru a se lua măsuri în consecință. S-a discutat și Balcanii de Vest, mai ales Bosnia-Herzegovina, unde președinția uh, a prezentat o informare privind discuțiile de runda a doua între Uniunea Europeană, uh, SUA și liderii uh, bosniaci de lângă într-o localitate lângă Sarajevo. Aceasta este o inițiativă a Uniunii Europene și a Statelor Unite ale Americii cu, alături de domnul comisar Oli Ren, directorul general domnul Cooper și reprezentant din partea SUA. Este nevoie să ne asumăm răspunderea pentru, să se asume răspunderea pentru reforme considerabile. Nu am avut uh, rezultate răsunătoare, fiindcă liderii bosniaci uh, au uh, poziții extreme și nu doresc să uh, facă concesii. Însă, cred că trebuie să putem să fim oarecum optimiști, cu precauție, fiindcă toată lumea este deschisă dialogului. Pe, în următoarele săptămâni încercăm să registrăm progrese în, acest, în aceste relații, pentru că toată lumea este angajată. Părțile implicate trebuie să înțeleagă că reformele nu pot fi minime, ci trebuie să meargă atât de departe pe cât este necesar pentru integrarea europeană, căci numai în momentul în care se va întâmpla acest lucru, Uh, se va face tranziția la, de la postul de înalt reprezentant la o prezență a Uniunii Europene și numai atunci Bosnia-Herzegovina va reprezenta un candidat viabil pentru Uniunea Europeană. Am discutat situația din Albania. Avem uh, din motive constituționale nu am uh, putut să trimitem solicitarea cererea de aderare a Albaniei Comisiei dar sperăm să facem acest lucru în noiembrie. Am analizat și situația din Orientul Mijlociu. Aici uh, uh, procesul de pace a ajuns într-un blocaj, situația pe teren este foarte tulburătoare, situația drepturilor omului din Gaza, situația umanitară din Gaza și situația din Ierusalimul de Est sunt grave Partea palestiniană este slăbită de, de fragmentări interne, iar în acest context am considerat că ar fi foarte bine să avem sesiuni de brainstorming informale pentru a vedea, pentru a afla cum putem să ieșim din acest impas. Discuțiile au fost începute de discursul domnului Solana, care a descris ultima sa vizită în regiune Domnia sa a spus că e nevoie ca negocierile să încearcă până la sfârșitul anului, iar uh, Uniunea Europeană trebuie să sprijine ideea creării, unui, creării treptate a unui stat palestinian și ca întotdeauna trebuie să, să se spună uh, răspicat că uh, soluția trebuie să fie uh, soluția să fie aceea două state care să respecte granițele din 76. S-a, s-au exprimat argumente și uh, pentru sporirea ajutorului Uniunii Europene către um, autoritatea palestiniană. Trebuie să ne concentrăm asupra securității regionale, securității uh, refugiaților, folosindu-ne de instrumente regionale. S-au uh, manifestat îngrijorări și în ceea ce privește situația umanitară și s-a vorbit despre nevoia unui mai bun acces în teritorii. S-a ajuns la un acord uh, privind uh, încurajarea reconcilierii în această zonă și încurajarea eforturilor de mediere din partea Egiptului. Astfel am reușit să, să preîntâmpinăm o scindare între Gaza și, um, și Cisjordania. Am uh, discutat și Afganistanul, domnule președinte, aș dori să vorbesc pe scurt despre acest lucru, dacă îmi permiteți. Am uh, considerat, am crezut atunci că va mai avea loc și o rundă a doua a alegerilor, acum știm că nu a fost așa. Așa cum ați spus și dumneavoastră, domnule președinte, Gaer că a adoptat concluziile și strategia privind sprijinul Uniunii Europene pentru Afganistan și Pakistan. Aceste documente sunt foarte importante și uh, ne vor Uh, ne vor îndruma munca noastră în această regiune. S-au subliniat contribuțiile Uniunii Europene în Afganistan și Pakistan. Ajutorul Uniunii Europene în Pakistan este peste un miliard de euro, deci atât foarte mulți bani. Am discutat apoi uh, nevoia de a conlucra cu societatea civilă, așa cum a spus și domnul președinte, de a face mai multe eforturi în domenii unde putem avea plus valoare, cum ar, cum ar fi promovarea statului de drept, autoguvernanță și așa mai departe. Importanța Comisia va, va planifica o nouă misiune de, cu 100 de observatori în, în regiune și uh, încercăm să, să sporim importanța um, asumării răspunderilor la nivelul uh, autorităților afgane. După formarea uh, guvern, guvernului, Uniunea Europeană ar trebui să stabilească rapid relații cu noua conducere, să avem o conferință la Kabul, de pildă. Trebuie să stabilim aici un calendar în acest sens. În ceea ce privește Pakistanul, S-a vorbit uh, despre situația de securitate care se agravează și nevoia de a sprijini guvernul în cazul uh, unor violențe armate. S-a discutat și situația din Sri Lanka. După cum știți, violențele au încetat în luna mai, dar efectele umanitare sunt încă simțite, mai ales în nordul țării, unde numărul de persoane strămutate intern este foarte mare. Um, acestea trăiesc în condiții foarte grele și, și doar câteva persoane au reușit să mai întoarcă acasă. Pentru a soluționa această situație s-au adoptat concluzii cerând guvernului să-și um, respecte angajamentele luate în, în cadrul uh, um, dreptului internațional. Guvernul trebuie să facă tot ce este în putință pentru a se îndrepta către un proces de reconciliere reală pentru că nevoile tuturor comunităților din Sri Lanka sunt importante și trebuie soluționate. După violențele care au avut uh, loc în această țară, după încălcările uh, drepturilor omului și a libertăților, este nevoie de măsuri drastice, astfel încât uh, avem nevoie de anchete independente pentru a stabili, a stabili gradul de răspundere. Este încurajator faptul că guvernul a indicat faptul că vor fi eliberați mai multe, vor fi eliberate mai multe persoane strămutate intern. Acest uh, proces trebuie să se desfășoare lin și în, în condiții de demnitate umană. S-a subliniat și faptul că Uniunea Europeană va sprijini uh, guvernul din Sri Lanka pentru a înregistra progrese pe acest drum. S-a discutat și situația din Moldova. Aici uh, s-a vorbit uh, despre... Domnul Carl Bildt a vorbit despre vizita troică în, uh, în această țară, care se confruntă cu o situație foarte dificilă și care are nevoie de reforme, reforme semnificative pentru a spori competitivitatea. Avem un nou guvern, prim-ministru Filat, care are printre priorități integrarea europeană. Uniunea Europeană poate da o mână de ajutor și face acest lucru. Avem uh, acum în negociere un nou acord cu Moldova. După cum știți, uh, Moldova face parte din uh, parteneriatul de uh, parteneriatul european de est, iar Comisia vrea să identifice modul în care poate accelera sprijinul financiar uh, pentru a ajuta în plătirea creditelor la Fondul Monetar Internațional. Uh, am avut uh, discuții cu Moldova în uh, formatul 5 plus 2. Uh, formatul acesta poate fi puțin mai încet, dar trebuie, trebuie păstrat. Este nevoie acum să ne implicăm în situația din Moldova, iar în situația de față, cu noul guvern și cu acest angajament pro-european, se creează o situație favorabilă. Iată, domnule președinte, principalele subiecte de discuție în cadrul GAER. Sunt gata să vă răspund la întrebări Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție. Grazie, signor ministru, su intervento stat... Mulțumesc, doamnă ministru. Ați uh, reușit să vorbiți pe scurt și totuși uh, să vorbiți despre toate. Acum, uh, îmi pare rău, trebuie să repet, aveți un minut pe vorbitor. Avem... Trebuie să ne oprim la ora 16. Domnul Sara Franca. Mulțumesc, domnule președinte, și bine ați venit, doamnă Malmström. Trebuie să vă spun că încă ne lipsiți, doamnă Malmström. În legătură cu pregătirea summitului și după ce președintele ceh a semnat tratatul de la Lisabona, aș vrea să știu cum arată acum planificarea unui, uh, la, la următorul summit, uh, discuția în momentul de față pentru ocuparea celor două posturi înalte în Uniunea Europeană. De asemenea, aș vrea să vă întreb în legătură cu Afganistanul ce s-a întâmplat până la urmă de nu a mai existat un al doilea tur și de ce uh, Siria nu mai este gata să semneze acum uh, acordul de asociere. Și o ultimă întrebare ce părere aveți despre uh, acordul celor două partide din Honduras pentru încheierea disputei? S-a spus de asemenea că acum există posibilitatea de a relua o negociere pentru un acord de asociere, iar acum are cuvântul doamna Crazy Dorf. Un minut. Microphone, please. Frau Präsidentin. Doamnă președinte, în legătură cu Afganistanul, vreau să vă spun că noul ministru de apărare, Tsu Gutenberg, a numit situația din Afganistan o situație de război. Desigur că putem să vedem definiția internațională a războiului în dicționare. Um, războiul înseamnă că există totuși și alte situații, cum ar fi, de exemplu, situația prizonierilor de război. Cum vedeți dumneavoastră situația din Afganistan? Sunteți de acord cu definiția domnului Zu Gutenberg? Și ce părere aveți despre perspectivele acestei țări? Ați spus că obiectivul este până la urmă să ieșim din această țară, însă eu nu văd pe termen scurt posibilitatea de a ne retrage din Afganistan, nici pe termen mediu nu mi se pare că există o posibilitate. E un proces foarte lung, dar poate că ar trebui să punem în fine degetul pe ei și să spunem ce se întâmplă acolo, pentru că eu cred că formularea situație asemănătoare cu războiul, dacă nu război, este posibilă ca o definiție. Mulțumesc! Grazie, onorevole. Dorfer, la parola. Mulțumesc, domnule Dorfer. Are cuvântul acum domnul Watson. Mulțumesc domnule președinte. Aș vrea să îi spun uh, doamnei președinte în exercițiu că ne lipsește foarte mult și aș vrea să o felicit de asemenea pentru președinția suedeză care promite deja foarte mult. Doamnă președinte, în exercițiu ați putea să ne confirmați că tratatul de la Lisabona va fi, va intra în vigoare pe 1 decembrie și că președinția va organiza un summit extraordinar săptămâna viitoare și că Tony Blair nu va fi următorul președinte al Consiliului. Ați putea de asemenea să comentați de ce nu s-a putut ajunge la un acord cu privire la contribuția Uniunii Europene la finanțarea combaterii schimbărilor climatice la Consiliul de săptămâna trecută și de asemenea aș dori, ați dori să comentați de ce în um, Iran se continuă dezvoltarea unei arme nucleare. Mulțumesc, domnule Watson, spune președintele. Ale cuvântul acum uh, domnul Lunacek. Un minut, doamnă, îmi cer scuze. Mulțumesc, domnule președinte. Doamnă președinte în exercițiu, Malmström, am trei întrebări foarte pe scurt. Una în legătură cu Kosovo și cu cum considerați dumneavoastră că se va dezvolta, uh, dezvolta discuțiile la următorul Consiliu cu privire la liberalizarea vizelor pentru Kosovo? În legătură cu uh, raportul de progres asupra Kosovoului al domnului Ren, se poate spune că domnul Ren a recomandat un dialog mai puternic și o liberalizare a vizelor. Credeți că și Consiliul va prelua această tendință? Și în al doilea rând, raportul de progres a spus că, spune că Macedonia cu fosta Republică, cu FIROM, um, ar trebui să înceapă negocierile de asociere. Credeți că există o șansă ca acestea să înceapă la următorul Consiliu sau nu? Mulțumesc, spune domnul președinte. Are cuvântul acum domnul, doamna Atkins, un minut. Chairman, um, very briefly, on a day... Domnule Atkins, îmi cer scuze. Domnule președinte, acum câteva zile, cinci uh, soldați britanici au fost omorâți în Afganistan. Aș vrea să știu dacă doamna președinte în exercițiu ar putea să ne spună dacă NATO prevede să uh, trimită mai multe trupe în Afganistan pentru a ajuta pe britanici și pe americani și pe ceilalți care sunt, uh, activează în Afganistan. Și de asemenea, simțiți vreun progres în uh, corupția care se întâmplă la nivel înalt, la nivelul guvernelor, în uh, guvernului în Afganistan, așa cum a cerut-o și uh, președintele Obama, care a dorit în șase luni să se vadă acțiuni concrete și nu numai retorică. În legătură cu Orientul Mijlociu, aș vrea să știu dacă s-a discutat problema palestină, palestiniană și uh, a sfârșiei din Gaza cu privire la problemele de infrastructură și de um, eliminarea deșeurilor și așa mai departe. Mulțumesc, domnule Atkins. Are cuvântul acum domnul Maier. Un minut. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, doamna ministru. Acordul uh, dintre diferitele părți în Honduras a venit după ce s-a uh, organizat Consiliul European. Însă, totuși, aș vrea să știu dacă aveți o părere despre acest acord și despre tendințele președintelui Zelaya. Dar poate că e destul de dificil în momentul de față să impunem ceea ce ne-am fi dorit pentru ca Hondurasul să intre înapoi în, pe un curs normal. ONU și America încearcă să influențeze situația cu scopul ca acest acord provizoriu să fie respectat. Aș vrea să știu însă de la dumneavoastră, doamnă ministru, următoarele. În cazul în care Selaia nu mai este președinte, care va fi poziția Consiliului European? Veți reacționa ca ONU și cu statele din America Latină Centrală? Mulțumesc. Are cuvântul acum domnul Casolidis. Un minut. Mulțumesc, domnule președinte. Două întrebări pe scurt. În primul rând, aș vrea să o întreb pe doamna ministru dacă ar putea să evalueze care este rolul Serbiei în eforturile pe care le fac acum Uniunea Europeană și SUA în direcția bosniei herțegovinei dacă știe care este rolul pe care îl joacă Belgradul în această conjunctură. Săptămâna trecută am fost la Cairo și am constatat o îngrijorare foarte puternică cu privire la situația din Cairo care uh, și problema moscheelor care afectează lumea musulmană. Aș vrea să știu dacă considerați că aceasta va crea probleme mus- musulmanilor moderați. Mulțumesc. Domnule Casulidis, și acum are cuvântul pentru un minut, doamna Gomes. Și aceasta va fi ultima rundă de întrebări și apoi vom trece la uh, următoarea rundă. Bine ați venit, doamnă ministru, înapoi printre noi. În legătură cu Orientul Mijlociu, nu ați menționat acest lucru, dar e vorba de ultimele Ultimele acorduri care nu sunt uh, neapărat uh, sau înțelegeri care nu sunt în momentul de față relevante pentru Uniunea Europeană. Ce vreți să faceți în al doilea rând în Afganistan cu um, reacția pe care America nu o are, deși a promis-o? Și în al doilea rând, cu impactul pe societatea civilă pe care îl are această problemă. Partea judiciară însă este în momentul de față absolut absentă în Afganistan și în al treilea rând Sri Lanka, care a fost uh, rezultatul discuțiilor în formula um, GSP Plus și a întâlnirii miniștrilor. Mulțumesc, doamnă ministru, spune domnul președinte. Și acum o să-i dăm cuvântul pentru răspuns doamnei uh, Malmström. Aveți cuvântul, doamna Malmström. Yes, thank you. Mulțumesc. Și mulțumesc pentru toate întrebările adresate. Voi încerca să le grupez cumva tematic ca să nu trebuiască să răspund uh, punctual. Uh, Regret pierderea de vieți din Afganistan, uh, pierderea uh, uh, în cadrul trupelor britanice. Este un eveniment tragic pentru familiile afectate și pe, pentru noi toți. Iar începând cu Afganistanul, noi avem 35.000 de oameni acolo. Este cea mai mare prezență militară după cel de-al doilea război mondial. Uh, Da, statele membre ale Uniunii Europene. Este o prezență numeroasă și uh, uh, avem angajamente acolo pe termen lung. Iar ceea ce discutăm acum este o strategie mai amplă pentru Afganistan, nu doar o strategie militară, care este importantă și va fi continuată în viitorul apropiat, dar uh, trebuie să vedem și cum putem integra această prezență militară prin uh, dorința noastră de a ajuta pe afgani să uh, poată să controleze ei în mai mare măsură procesul de democratizare, combaterea corupției, stimularea uh, femeilor în a asuma un rol în viața socială și cred că uh, vom reuși gradual să implementăm o asemenea strategie și poate că vom putea lucra mai bine cu noul guvern care are o mai mare bază de susținere fiind rezultatul unor alegeri. Bineînțeles că uh, ne concentrăm pe crearea unei uh, atmosfere de securitate, pe statul de drept, pe respectarea legilor. Și uh, ieri la reuniunea de la Washington în care s-a aflat pe agenda discuțiilor administrației americane situația din Pakistan și din Afganistan, s-au aflat pe ordinea de zi aceste preocupări. Și este important de asemenea să vedem care este dimensiunea regională a acestei, acestui conflict, pentru că situația din Pakistan este ușor diferită, dar există aici interferențe și trebuie să ne concentrăm și pe aceste aspecte. Bineînțeles că vom continua să o facem. Noi am stabilit cadrul pentru o strategie mai largă, mai coerentă, pentru a putea implementa aici o ordine democratică bazându-ne și pe populația civilă. Da, pot să confirm că din moment ce domnul Klaus a semnat tratatul ieri, tratatul va intra în vigoare pe 1 decembrie. Uh, nu știu exact să stabilesc niște repere în timp acum președinția suedeză. Bineînțeles, contactează toate statele membre, toți prim-ministrii, pentru uh, a, se face nominalizările pentru pozițiile pe care le așteptăm. Nu vreau să fac speculații. Acum a avut loc o primă ă, rundă de discuții, iar ă, la următoarea reuniune la nivel înalt, care va fi probabil cândva pe la mijlocul lunii noiembrie, poate vom ști mai mult. Noi facem toate pregătirile necesare în acest sens pentru ca tratatul să intre în vigoare pe 1 decembrie. În ce privește finanțarea programului privind mediul înconjurător, noi avem un mandat european și a fost foarte bine că a fost așa. Noi am sperat că am putea să uh, facem progrese mai mari. Oricum, am căzut de acord asupra cadrului um, și a obiectivelor pe care dorim să le finanțăm și urmează acum să vedem care este povara financiară internă, care vor fi mecanismele pe care trebuie să le uh, punem în mișcare, având în vedere PIB-ul din fiecare țară și uh, ce uh, efort financiar poate să facă fiecare țară. Noi încurajăm toate țările din așa numita anexa 1, Statele Unite, Australia, să ni se alăture în aceste eforturi de finanțare. Deci avem un mandat ferm din partea Uniunii Europene și Uniunea Europeană are un uh, loc de lider în aceste demersuri. În ce privește fosta Republică a Macedoniei, da, Comisia recomandă stabilirea unei date, chiar dacă știm că problemele nu sunt încă rezolvate, dar în clipa de față guvernul grec se străduiește să găsească o soluție pentru această problemă și cred că în decembrie vom înregistra câteva progrese. În ce privește Kosovo? După cum bine știți, Kosovo nu a făcut parte din uh, primele discuții. Noi ne, am uh, concentrat pe uh, Serbia, Montenegro și Firom, colaborăm cu Albania, cu Bosnia, pentru a reuși să le uh, ajutăm să depășească uh, diferențele existente încă, decalajele existente. Dar uh, situația din Kosovo este mai complicată având în vedere statutul special al acestei regiuni. Dar noi continuăm dialogul cu Comisia pentru a vedea cum putem progresa și în acest domeniu. Și va exista un raport de progres la reuniunea din decembrie în cred că domnul Bild va veni pe uh, 10 sau 11 decembrie să discutăm aceste aspecte. Siria. Siria a înțeles care sunt beneficiile economice pentru a semna un acord. Inițial a ezitat, se temea la un moment dat că ar putea să înregistreze anumite pierderi în ce privește tarifele, dar a pus în uh, cumpănă și posibilitățile de liber schimb care decurg din uh, aplicarea tratatului și Revenind la Serbia, cred că dezvoltarea de acolo este una salutară, există progrese, Uh, mai există acest element al modului în care Serbia cooperează cu Tribunalul Internațional de la Haga, dar este clar că uh, se întrezăresc uh, rezultatele și această țară poate înțelege că dacă își respectă promisiunile, va urma și răsplata așteptată. În legătură cu Orientul Mijlociu, poate că noi nu ne-am concentrat în ultima reuniune pe analiza acestei regiuni, dar membrii comisiei uh, dumneavoastră cunosc foarte bine uh, aspectele și de obicei Orientul Mijlociu face parte din uh, discuțiile noastre la aproape toate reuniunile pe care le avem. Hondurasul. Iertați-mă, am foarte multe documente în față. Bineînțeles că am urmărit cu atenție evoluția situației de acolo. Au făcut făcute diferite afirmații de către președinte. Nu știm dacă se va ajunge la un compromis până la urmă între forțele implicate în acest conflict, dar dacă nu se va realiza un compromis, cred că Uh, în Consiliu vom relansa dezbaterea pe această temă, dar noi deocamdată urmărim evenimentele de acolo să vedem ce se întâmplă de fapt acolo. Și monitorizăm situația și împreună cu uh, Spania. Trecem acum la cea de-a doua rundă de intervenții. Domnul Petering pentru un minut. Domnule președinte, mulțumesc foarte mult. Doamna ministru, Aș reveni puțin la Orientul Mijlociu și la întrebarea colegei Gomes. Noi, în calitate de membri ai Parlamentului European, suntem cât se poate de onești în ce privește securitatea Israelului și demnitatea Palestinei. Noi apărăm dreptul la existența al Israelului, dar insistăm deopotrivă ca să se poată dezvolta un stat palestinian de sine stătător. Iar acum este insuficient să spunem că noi știm toți care este poziția noastră în legătură cu uh, noile așezări care sunt uh, înființate acolo. Eu aș vrea să vă încurajez ca dumneavoastră în fața opiniei publice din lumea întreagă să spuneți că nu suntem de acord și nu suntem favorabili extinderilor acestor noi așezări israeliene pentru că ele nu pot să stimuleze pacea mondială. Mulțumesc domnului Pötering. Iar acum, pentru un minut, colega Brandner. Mulțumesc. Am uh, o întrebare privind Serviciul de Acțiune Externă și documentul adoptat. Se spune că uh, există o împărțire a activităților uh, de vedere geografic care va fi stabilită înainte de 2009. M-a surprins acest lucru pentru că mai întâi trebuie să avem o propunere de la un alt reprezentant care încă nici nu a fost numit. Aș vrea să ne spuneți cum, cum percepeți dumneavoastră acest proces și, în al doilea rând, aș vrea să continuăm discuția despre Sri Lanka și GSP+, Plus, abordată doamna Gomes, este foarte important pentru că în momentul în care se va lua, vreau să vă întreb când se va lua o hotărâre în legătură cu suspendarea. S-a a discutat și despre un dialog cu Libia și combaterea migrației ilega, ilegale și aș dori să ne spuneți cum merg negocierile în ceea ce privește acordul între Libia și Uniunea Europeană. Grazie, onorevole Bratner. Per un minuto... Mulțumesc foarte mult. Domnul Tanak. Mulțumesc, doamnă președinte în exercițiu. Uh, vreau să vă întreb dacă s-a vorbit la GAERC despre um, viitorul uh, summit, uh, întâlnire, viitoarea întâlnire la nivel înalt între Uniunea Europeană și Rusia și faptul că uh, Rusia va sprijini programul de îmbogățire a uraniului um, desfășurat de Iran și că va trimite aproximativ 300 de misile acestei țări. Um, următorul uh, înalt reprezentant uh, este în același timp și va fi în același timp și președinte al comisiei. Uh, ce se va întâmpla? Va trebui ca secretarul general al comisiei va trebui să se prezinte în fața Parlamentului European în cadrul unei audieri? onorevole Mulțumesc, domnule Tannock. Doamna Lozing. Ă, Mulțumesc. Am o întrebare cu privire la Africa. A existat o rezoluție a Consiliului cu privire la regiunea Marilor Lacului, uh, mai ales cu privire la Congo și în această declarație s-a spus că nu numai grupuri rebele, ci și armata congoleză FRADC este vinovată de, uh, de producerea de victime. Însă armata ar trebui să fie în principiu într-o perioadă de reformă și ar, este de asemenea sprijinită de proiecte europene, ceea ce înseamnă că până la urmă eforturile noastre au fost până la urmă un eșec și că suntem și noi corespunzători de acest eșec. Cum evaluați dumneavoastră succesul EUSEC în această regiune? Și în final o întrebare cu privire la Pakistanul uh, la Pakistan care merge în aceeași direcție și anume cu privire la programul Uniunii Europene de acțiune de combatere a capacităților um, teroriste. Întrebarea este în ce formă am putea să ajutăm, să ajutorăm această regiune și în ce măsură o misiune de politică, de politică de apărare sau de politică de eh, europeană de apărare ar putea fi acolo justificată. Mulțumesc. Mulțumesc, doamna Lözing. Are cuvântul acum timp de un minut, domn, doamna Landsbergis. În legătură cu Georgia am două întrebări simple. Urmăriți um, situația uh, recentă și poziția Rusiei și uh, se pare că aceste um, acțiuni pregătitoare ar putea să fie și militare. În al doilea rând, care este explicația blocajului uh, uh, Spaniei asupra uh, călătoriei uh, avocaților din georgieni către Georgia. Vreau să întreb președinția dacă este uh, gata să soluționeze aceste probleme. Mulțumesc, domnule Landsbergis. Acum are cuvântul doamna Riel Ninsen. Domnul Ionin să-mi cer, cuvinte, îmi cer scuze. Mulțumesc. Aș dori eh, să pun o întrebare referitoare la o chestiune pe care am discutat-o acum câteva luni când reprezentam eh, Parlamentul polonez. Este vorba de de proiectul parteneriatului de Est care a fost pus la punct uh, de Polonia și Suedia. Uh, cum, um, cum se desfășoară acest, uh, acest proces? Vreau să vă întreb mai ales care este situația Belarusului și, după părerea dumneavoastră, sunt șanse ca societatea civilă din Belarus să se implice în acest program? Mulțumesc, Revin, uh, am, întors din Palestina, am fost o delegație și pot să vă spun că colonizarea continuă. În Ierusalimul de Est am asistat la expulzarea unei uh, familii numeroase de 53 de membri, 19 copii, care au fost uh, scoși în stradă și iar în locul lor au fost aduși uh, coloni. Uh, zidul uh, este construit în continuare, sunt smulși arbori și sunt smulși copaci și în locul lor se, se construiește zidul de beton și vreau să vă spun care, cum, care este situația. Lumea muncește sub ocupație acolo. S-a stabilit, s-a, semnat acordul de liber schimb între Uniunea Europeană și Israel, dar cum uh, Uh, vă puteți asigura că vor fi excluse produsele agricole din colonii care sunt produse de uh, lucrători care, care lucrează sub ocupație. Repet acest lucru. Vă mulțumesc. Mulțumesc. Doamna Muniț, un minut. Sí, gracias, presidente. Eh, yo solamente quería... Mulțumesc, domnule președinte. Poate mă înșel, dar uh, am auzit că guvernul spaniol trebuia să îi să ajute uh, să răspundă Georgiei. Nu cred că uh, neapărat noi facem lucrurile prea line pentru Georgia aici. Uh, vreau să vă mai spun un lucru. Un lucru. Nu sunt de acord cu termenii folosiți de domnul Lansbergis. Mulțumesc, uh, doamna Munis. Doamna Flătră, un minut. Bună ziua, doamnă președinte în exercițiu. Mă bucur foarte mult să vă avem alături de noi. În primul rând, ceea ce privește Siria, am înțeles că ați spus că Siria a semnat acordul de asociere, lucru pe care nu-l știam până acum. Vreau să, să vă, vă întreb ce a motivat acest lucru, pentru că vorbim de liber schimb. Liberul schimb a motivat semnarea acordului de liber schimb în ciuda rezervelor emisie de emise de parlamentari în ceea ce privește drepturile omului. Ce s-a întâmplat cu acestea? Nu știm. Uh, care este situația acum, care este statutul său în acest acord de asociere, se, se cere în, într-un fel sau sau altul soluționarea acestei chestiuni. În al doilea rând, vor avea loc alegeri în Tunisia. Între ghilimele, spunem alegeri, între ghilimele, au loc, uh, are loc, uh, au loc hărțuieli, uh, încălcări ale drepturilor omului, sindicatelor, ziariștilor și tuturor celor care încearcă să se exprime. Acestea sunt extrem de grave, niciodată nu au fost atât de pronunțate și uh, vreau să vă întreb dacă președinția suedeză poate să ia măsuri uh, în ceea ce privește această situație prin uh, delegația noastră de acolo uh, prin delegația Comisiei Europene, pentru că trebuie să, um, să cerem răspicat încetarea acestei situații care se agravează uh, văzând cu ochii, din păcate. Mulțumesc. Uh, domnul Noizer are cuvântul și închidem această rundă de întrebări. Mulțumesc, doamnă președinte, domnule președinte, doamnă ministru. Aș vrea și eu să mai pun o întrebare, pentru că întrebasem înainte cum vedeți poziția ministrului de apărare al Germaniei, noului ministru, și anume că în Afganistan are loc uh, o situație similară cu cea a unui război? N-ați dat niciun răspuns la această întrebare. Și în al doilea rând, mi s-a părut ciudat când ați vorbit despre faptul că domnul președinte Karzai a fost reales. Știm cu toții că primul tur al alegerilor a fost uh, fraudat în mod evident și că al doilea val, uh, tur de scrutin nici nu mai a avut, n-a mai avut loc din acest motiv. Mulțumesc. Mulțumesc, domnule Noizer. Și acum o să-i dăm cuvântul din nou doamnei ministru pentru ca să răspundă la această ultimă rundă de întrebări. Yes, thank you. I can see that the... Mulțumesc. Văd că avem o varietate de întrebări și că nu se, lucrurile nu s-au schimbat de când eram eu europarlamentar. Poate că e un pic mai dificil însă să fii pe partea cealaltă, nu știu. Oricum sunt de acord cu dumneavoastră, domnule Petering, că Parlamentul European s-a angajat foarte puternic în problema palestiniană și în conflictul dintre Israel și Palestina. Știm că acest angajament uh, este valabil și pentru dumneavoastră. Domnul, doamna secretar de stat Clinton a schimbat un pic de poziție spunând că mai este mult de făcut în Israel, într-adevăr. În legătură cu Ierusalimul, demolările care au loc acolo. Într-adevăr, președintia a făcut o declarație pe această temă. Președintia a amintit că demolările de clădiri sau acțiunile de strămutare sunt ilegale și nu sunt în conformitate cu dreptul internațional. Deci am făcut această afirmație foarte clar și oficial și aceasta este, bineînțeles, cheia soluției acestui conflict. Am spus de asemenea că produsele din colonii nu sunt nu intră sub incidența libertății vamale, dar nu există momentan nicio, obliga- nicio interdicție de a face comerț cu aceste bunuri. Am spus însă și că noi, Uniunea Europeană, considerăm că statul Israel este teritoriul uh, din 1967. Acesta este ceea ce înțelegem noi prin Israel, așa cum a fost el definit așadar în 1967. ceea ce nu include unele dintre zonele ocupate astăzi. În legătură cu Sri Lanka s-a discutat pe această temă deja și grupul de lucru nu și uh, autoritățile din Sri Lanka nu au implementat uh, acordurile pe care le-am, uh, le avem cu această țară. Vom continua dialogul cu ei și în grupul de lucru din Consiliu discută în, de aproape această problemă. În legătură cu Rusia, nu, nu s-a discutat de Rusia în general. Știu că ați prevăzut o dezbatere pe tema Rusiei pentru minisesiunea de peste câteva zile. O să revenim asupra acestui subiect cu siguranță și va avea loc și summitul UE-Rusia înainte de 18 noiembrie și vom reveni în la Parlament cu rezultatele. Dar am reafirmat că suntem pentru integritatea teritorială a Georgiei și că trebuie să facem totul pentru a convinge Rusia că nu este în interesul nimănui să aprovizioneze Iranul cu uh, arme sau materiale care ar putea să îl ajute să um, devină și o putere și mai militară. Dar aceste probleme despre Rusia vor fi discutate cel puțin mai târziu. În legătură cu Belarusul, din partea președinției suedeze am avut un dialog cu societatea civilă reprezentanții partidelor uh, de opoziție au venit la Stockholm, am întâlnit și eu cu ei și am organizat la Praga, în mai anul acesta, când a fost lansat parteneriatul estic, un, uh, o activitate paralelă la nivelul societății civile din Belarus. Sunt de acord cu domnul Lizin care spune că este foarte important să ținem contactul cu ei pentru că să găsim și căi de a crea punți cu societatea civilă din Belarus la următorul Consiliu GAERC, Belarusul va fi pe ordinea de zi și deci vom mai avea ocazia să aprofundăm acest subiect cu acea ocazie. În legătură cu înaltul reprezentant. Înaltul reprezentant este într-adevăr, are o dublă funcție, este și vicepreședintele Comisiei. Când dumnealui sau dumnea ei va fi numit, atunci va veni la audiere în fața Parlamentului European, așa cum se întâmplă cu toți comisarii. Așa se prevede în tratat și anume că Parlamentul European va trebui să organizeze o audiere a persoanei respective. Depinde însă când va fi numită persoana respectivă și dacă poate să vină la Comisia AFET, așa cum o prevede tratatul. Ne aflăm în momentul de față în contact cu reprezentanții Parlamentului și cu domnul președinte Buzek pentru a vedea care sunt căile de comunicare cu Parlamentul în momentul în care știm cine va fi această persoană, care va veni cu siguranță la Parlamentul European pentru a se prezenta. Am spus de asemenea și că tot cadrul acțiunilor externe ale Uniunii Europene care au fost decis la Consiliul European, staful, ă, activitățile, rolul și amploarea acestui serviciu va primi mai mult contur și va fi acordat ca mandat uh, noului uh, înalt reprezentant, atunci când, bineînțeles, va exista și un conținut legat de toate aceste formalități. Dar aceasta se va întâmpla după discuțiile pe care acesta le va avea cu Parlamentul European. Cu siguranță nu se va decide acest pachet mai târziu de aprilie 2010. Cred că Domnul președinte a început cu o întrebare spunând cu, și cu o afirmație, spunând în primul rând că Siria a semnat acum acordul care nu era semnat weekendul trecut. Acest acord e foarte important pentru că îmi amintesc că și în această comisie am discutat despre drepturile omului în Siria. A fost o temă foarte dezbătută și întotdeauna un acord conține și clauze de uh, respectare a drepturilor omului pe care mereu le abordăm. Este adevărat și că s-a făcut o declarație aparte care sublinia importanța pe care o acordă Uniunea Europeană acestui subiect al drepturilor omului, ceea ce nu schimbă prevederile acordului în sine, dar s-a arătat uh, importanța pe care o acordă Uniunea Europeană acestor teme. Îmi cer scuze pentru confuzia care s-a creat pe această temă. Cred că mai era ceva. Da, în legătură cu Congo. Nu știu dacă am înțeles foarte bine, dar în orice caz, cu privire la Congo, va trebui să vă mai oferim informații ulterioare. Dacă puteți să-mi dați un număr sau o adresă să vă pot uh, trimite a uh, răspunsul cât de repede. What was the question about Georgia? Uh, despre ce ați întrebat despre integritatea teritorială cu privire la Georgia? Da. E vorba de Valea Panchisi, unde s-a făcut uh, propagandă pentru acțiuni militare și am întrebat și despre regimul vizelor pentru Georgia, care este blocat de Spania, ceea ce nu este foarte de înțeles, pentru că oamenii își procură pașapoarte rusești uh, în mod ilegal și astfel sunt mai bine veniți decât uh, cetățenii din Georgia. Da, am înțeles importanța integrității teritoriale pe care, scuzați, pe care am prezentat-o și în fața Rusiei. Acordul de asociere conține și problema vizelor și este întotdeauna unul dintre subiectele pe care le-am discutat în toate întâlnirile noastre. Poate că unul din colegi știe mai bine ce s-a discutat la Madrid. Eu nu cunosc aceste detalii și nu vreau să comentez. Însă viza, facilitarea obținerii vizelor pentru Georgia este unul dintre obiectivele pe termen lung ale acestui acord și va fi discutat și în decembrie la uh, summitul GAERC și vom vorbi atunci și despre parteneriatul estic și despre cât de departe am ajuns în acest domeniu. Mulțumesc foarte mult, doamnă ministru. Îmi cer scuze, spune cineva, nu ați răspuns la întrebarea mea cu privire la Pakistan. Nu mi-ați răspuns la nicio întrebare, de fapt. Eh. S-a terminat dezbaterea, spune președintele. Acest uh, apendice n-a fost prevăzut, deci nu aveți cuvântul. La 16 și 5 am terminat așadar întâlnirea noastră cu doamna ministru. Îi mulțumim pentru intervențiile sale și pentru tot ceea ce ne-a spus aici. Îi urăm o continuare a acestui dialog în profunzime, așa cum uh, am făcut-o alte dăți. Astăzi nu am avut foarte mult timp, dar vom avea alte reuniuni la care vom putea să mai aprofundăm aceste teme. Vă mulțumesc și ne vedem în curând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 colleghi, per favore, se volete prendere... Dragi colegi, vă rog să luați loc pentru ca să putem continua cu punctul următor de pe ordinea de zi. Dacă cineva dintre cei care sunt în sală trebuie să plece, vă rog frumos să facă acest lucru foarte repede, pentru ca să putem să continuăm activitățile noastre într-o atmosferă, dacă se poate, neîmpiedicată uh, de zgomotul din sală. Avem acum următorul punct de pe ordinea de zi, care este modificarea instrumentului de stabilitate. Avem doamna raportare Francisca Brandner, care are acum cuvântul. Um, yes, thank you. I think it's... Mulțumesc. Cred că încă este destul de mult zgomot în sală. Vă rog spune președintele, persoanele care nu sunt interesate de continuarea lucrărilor să părăsească sala și să o facă cât mai repede posibil pentru a putea să ne continuăm lucrările. Dacă vreți să rămâneți în sală, vă rog să luați loc. Dacă nu, continuați discuțiile personale afară. Vorbim astăzi despre instrumentul de stabilitate. Este instrumentul uh, EU pentru prevenirea conflictelor și aș vrea să explic puțin cum arată acest instrument și care sunt amendamentele care au fost avansate până acum, să vă ofer o imagine de ansamblu asupra subiectului discuției. Dar recunosc că e dificil să vorbești când încă este zgomot. În legislație este clar prevăzut că acest instrument este complementar cu măsurile pe care le ia Uniunea Europeană pentru uh, a-și implementa obiectivele de politică externă. Este clar că nu face parte din uh, CFSP. Este un instrument care să ofere posibilitatea să se financeze proiecte în două situații principale – o situație, este o situație de criză, crize emergente, dacă există riscul ca într-o țară să apară un conflict, să fie implicată într-un conflict și este parte a bugetului care nu poate fi prevăzută, preprogramată. Dar este bine să putem prevedea care sunt uh, regiunile expuse. 73% din buget uh, respectiv se va adresa uh, zonelor de criză sau în care crizele sunt potențiale. Aceste fonduri nu pot fi folosite pentru alte situații de criză, pentru alte obiective. Este un instrument de stabilitate. Deci aceasta ar fi prima situație. Și mai avem o altă situație în care aceste fonduri pot fi accesate condiții de stabilitate, deci nu de criză, dar pentru a combate anumite trans, eh, amenințări transregionale. 27% din acest instrument pot fi eh, accesate eh, în acest scop. Există trei uh, mari arii de intervenție. Amenințări la adresa statului de drept, o infrastructură într-o situație critică sau probleme de sănătate publică. Domeniul de intervenție este foarte vast, de la politica antiteroristă la politica de asigurare a sănătății. Mai există și o a doua linie bugetară în condiții de stabilitate. Aici este vorba de riscul de uh, a se confrunta regiunea cu agenți uh, care sunt uh, chimici, nucleari, biologici. Aici este nevoie de elaborarea unor măsuri pe termen lung și aici parteneriatul de asigurare a păcii um, este un parteneriat cu actori din rândul societății civile, își are uh, obiectul de activitate. Acest parteneriat a fost uh, încheiat în baza unei scrisori din partea Comisiei uh, din 2006 și în clipa de față avem o revizuire, o nouă strategie pentru că este o parte importantă a cooperării cu societatea civilă inclusiv într-o perspectivă pe termen lung. Pe de o parte, trebuie să recunoaștem acest parteneriat de menținere a păcii în baza um, unor demersuri din 2006. Vedem cum s-a dezvoltat această preocupare. Este un instrument politic pentru cooperarea cu societatea civilă în acest domeniu și am vrea ca în legislația viitoare să se recunoască acest progres. Al doilea amendament se referă la o propunere a Comisiei. Comisia a propus să creștem fondurile pentru uh, condiții de stabilitate, dar pentru lupta împotriva terorismului. Deci în acest domeniu să poată fi uh, cheltuiți mai mulți bani. Aș putea fi de acord, dar care ar fi prioritățile pe care Comisia dorește să le stabilească? În ce scop dorește să se cheltuiască sume suplimentare? Pentru că explicația până acum este foarte vastă. Mi-aș dori explicații mai amănunțite. Uh, pentru că articolul este foarte amplu și prea puțin specific. Alt amendament se referă la uh, același aspect, condiții de stabilitate. Am dori de asemenea precizări Aici se spune că ar trebui să fie folosit pentru dezvoltarea și organizarea societății civile și participarea ei în procesele politice, inclusiv măsuri pentru a spori rolul femeilor în acest proces și măsurilor pentru a promova media independentă și profesionistă. Ei bine, dispunem de fonduri pentru susținerea rolului femeilor în acest proces în condiții de criză atunci când există acorduri de pace. Se primesc fonduri din partea altor instrumente financiare. Când situația se normalizează, noi putem afecta fonduri uh, pentru promovarea femeii. Dar în faza de tranziție, când uh, trebuie elaborată Constituția, când se stabilește care sunt ministerele de care este nevoie. Deci în această etapă de criză uh, este nevoie de uh, un sprijin financiar și este nevoie de o mass media cât se poate de critică care să poată să susțină înființarea unor instituții democratice. Deci aici trebuie să vedem unde uh, putem uh, opera prin instrumentul de stabilitate astfel încât um, eficiența să fie maximă. Cred că trebuie să existe o discuție între Consiliu și Comisie în legătură și cu problema armelor mici, armamentului ușor. Aici trebuie să se clarifice cine uh, este vorba despre o politică comunitară, este vorba despre politica pentru menținerea păcii, iar Curtea Europeană de Justiție spune Comisia poate să um, se ocupe de problema armamentului ușor. Ei bine, cum divizăm aici atribuțiile Comisiei și Consiliului? Cred că este nevoie de o declarație politică de o activitate în comun, să ajungem la consens pentru a vedea cum vom putea coopera pe plan uh, european în această problemă, decât să încercăm să ne uh, batem între noi în legătură cu competențele fiecăreia dintre instituții. Noi suntem conștienți de faptul că și Consiliul va, se va ocupa în continuare de aspectul armament, aspectele legate de armamentul ușor, și trebuie să găsim o soluție de a rezolva această problemă. Cred că în momentul în care vom avea un, uh, un serviciu extern instituționalizat, cred că această problemă va putea să fie rezolvată la modul ideal. Am fost în legătură cu reprezentanții ai Comisiei și Consiliului pe o cale informală, dar cred că uh, vom putea să rezolvăm aceste aspecte într-o manieră care să ne permită să uh, progresăm. Pentru că nu trebuie să limităm rolul Uniunii Europene în acest domeniu, care, din punctul meu de vedere, este crucial. Vă mulțumesc pentru atenție și aștept uh, întrebările și comentariile dumneavoastră. Mulțumesc! Mulțumesc raportoarei, doamnei Brandner, și deschidem dezbaterea pe marginea acestei prezentări. Coordonatoarea din partea GUE, doamna Lozin, care cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc pentru faptul că îmi dați cuvântul. În principiu, aș vrea să spun că Bineînțeles că în în acest instrument foarte multe domenii sunt foarte pozitive și noi le apreciem ca atare. De pildă, uh, ajutoarele uh, pentru uh, copiii soldați. Dar avem și câteva probleme esențiale de natură mai generală. O problemă este definiția crizelor în cadrul acestui instrument. După părerea noastră, această definiție este mult prea cuprinzătoare. Oare uh, intenționat este atât de cuprinzătoare încât să poată fi aplicată în orice fel de uh, situație de criză? Mă întreb. O altă problemă pentru grupul nostru GUE este între pretunderea instrumentelor civile cu ă, politica europeană de uh, vecinătate și uh, a devenit o uzanță. Noi criticăm acest aspect. De asemenea, criticăm orientarea acestui instrument um, în legătură cu anumite interese economice din interiorul Uniunii Europene și eu am o întrebare concretă în legătură cu aceasta. Um, Colega Bratner a, a menționat deja acest aspect că un amendament prevede ca mijloacele din cadrul articolului 4.1 al uh, uh, regulamentului să fie ridicate la 7% uh, la 10%. E bine, aici inclusiv pentru protecția unor structuri de importanță critică, um, trasee comerciale, de exemplu. Întrebarea mea, această majorare de uh, mijloace financiare uh, este legată de acest domeniu, iar în ce privește colaborarea uh, cu utilizarea instrumentului de stabilitate despre care vorbim astăzi, se vorbește despre o împletire uh, a ISDP-ului cu instrumentul acesta. Cum putem face distinția între instrumentele civile și instrumentele militare? Pentru că este vorba aici de o dilemă. Mulțumesc. Doamna Muniz, mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să-i mulțumesc domnului Brandner pentru activitatea depusă și pentru modul în care a cooperat cu raportorii din umbră de la celelalte grupuri. Am avut niște întâlniri foarte deschise unde am reușit să ne împărtășim părerile. Noi suntem de acord cu abordarea domnului raportor, mai ales în ceea ce privește primul, primele două amendamente cu privire la implicarea societății civile și sporirea rolului femeilor în punerea în aplicare a instrumentului pentru stabilitate, precum și referirea la parteneriate pentru menținerea păcii. Suntem de părere că acest, acest lucru lipsește în regulamentele anterioare și iată avem o ocazie acum să umplem acest gol. În ceea ce privește al treilea amendament privind creșterea, majorarea fondurilor, suntem de acord cu poziția Comisiei de cererea majorării fondurilor, dar uh, se vor, vor apărea probleme în ceea ce privește aplicarea acestui instrument. Trebuie să ținem cont de uh, ce am cerut uh, în uh, regulamentul anterior, ce am cerut comisiei, vorba de un plan amănunțit, o planificare strategică a proiectelor și trebuie să știm uh, către ce proiecte se vor îndrepta aceste fonduri. astfel încât când vorbim de majorare de la 7 la 10%, poate că aceasta ar trebui să, să um, fie um, Um, să fie condiționată de trimiterea unui, unei, unui, unei planificări detaliate de către Comisie. Nu cred că putem uh, să revenim întotdeauna la principiile de bază. Trebuie să ținem minte ce am dorit acum doi ani, dacă este vorba de o definire a situației de criză, uh, pre-criză sau post-criză. Uh, putem să vorbim um, până nu mai putem de acest lucru, dar acest, aceste discuții nu ne vor ajuta în ceea ce privește aplicarea acestui instrument. Cred că nu putem uh, uh, separa aspectul civil și uh, militar uh, aici în ceea ce privește în ceea ce privește pescul, uh, nu cred că acest uh, instrument uh, se poate aplica dacă există în același timp uh, operațiuni de securitate și de apărare. Nu suntem de acord cu amendamentul 5, deci iar uh, în ceea ce privește amendamentul 4, care se referă la respectarea drepturilor a uh, anumitor segmente de populație, cred că acesta este inutil aici. Ar trebui să se respecte toate drepturile fundamentale și să ne asigurăm că Comisia își desfășoară, desfășoară activitatea în cadrul statului de drept și că Uh, se respectă întru totul legislația comunitară. Dar, cum am spus, uh, mulțumesc din nou, domnule raportor, și sprijinim amendamentele înaintate de domnia sa. Mulțumesc foarte mult, doamna Gomes, are cuvântul acum. Uh, colega mea a explicat foarte bine faptul că sprijinim amendamentele uh, doamnei raportor. Ehm, aș vrea totuși să subliniez importanța amendamentului în care doamna raportor atrage atenția asupra rolului femeilor în procesul de menținere a păcii. Vreau să subliniez și, ne, și ce, a, ce a spus doamna raportor privind uh, Ah, nevoia ah, de a ști exact unde se duc fondurile privind ah, armele de calibru mic și ușoare. Nu suntem de acord cu amendamentul doamnei Lăzing, amendamentul 5. Vreau să vă spun că nu sunt de acord cu respingerea faptului că respingerea faptului că nu ar trebui să, să se îmbine elementele civile și militare într-o operație, într-o operațiune. Aceasta este o abordare anti-europeană. Abordarea europeană cere îmbinarea acestor elemente civile și militare într-o operațiune, ceea ce joacă un rol crucial, crucial în uh, oferirea unui caracter mai civilizat operațiunilor militare, uh, pentru a ne asigura că um, acestea își, își îndeplinesc toate obiectivele civile. Iată de ce nu sunt deloc uh, de acord cu amendamentele domniei sale. Vă mulțumesc. Onorevole Angorakis, uh, lei e membru suplente. Eu... Domnul Angorakis. Dumneavoastră sunteți membru suplean și de aceea am probleme cu timpul când dau uh, cuvântul tuturor și după aceea mai trebuie să dau și cuvântul celor doi membri ai comisiei. De asemenea, ne așteaptă următorul vorbitor și... Deci vă dau cuvântul 30 de secunde pentru că altfel nu avem cum. Deci dacă vreți să vorbiți în 30 de secunde, vă dau cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. 5 secunde am nevoie, atât. Doamna Lözing are dreptate când vorbește despre această criză. Nu e vorba să ne întoarcem înapoi, e vorba doar de extinderea definiției crizei. Dumnea ei nu vrea decât să spună că nu trebuie să mai adăugăm ceva la serviciul extern. Mulțumesc. Are cuvântul acum comisia, domnul Care Cutli și apoi Mă scuzați, domnul doctor Cal Cutri și după aceea domnul Voler. Vă rog frumos pe scurt, pentru că v-am spus înainte, nu avem prea mult timp. Thank you, Mr. Chairman. Mulțumesc, domnule președinte. Câteva lămuriri din partea comisiei și câteva observații. Mai întâi, în ceea ce privește amendamentele domnului raportor privind uh, formularea uh, Uh, cu privire la rolul femeilor uh, uh, în procesul de menținere a păcii. Aș dori să vă spun aici că sunt de părere că doamna raportor ar trebui să fie de acord că aceste chestiuni sunt monitorizate și aplicate de comisie în cadrul acestui instrument. Se întâmplă acest lucru și acum, astfel încât nu e nevoie să fie introdusă această mențiune în regulament. Din câte înțeleg eu, aceasta este o declarație politică parteneriatul de menținere a păcii va fi aplicat în continuare. Va exista finanțare suplimentare și pentru anul viitor, iar uh, vom avea, ve, veți avea um, programul de acțiune pentru 2010 în scurt timp, uh, aveți dreptul de examinare și veți putea, coment, veți putea face observații asupra acestui document și uh, veți vedea că uh, vom sprijini acest, uh, în cadrul acestui instrument procesul de pace. În ceea ce privește rolul femeilor în procesul de menținere a păcii, avem deja fonduri alocate la articolul 3 pentru a se putea aplica rezoluția ONU 3025 privind rolul femeilor în procesul de menținere a păcii la articolul 4.3. În principiu suntem de acord, dar vreau să vă spun că se va întâmpla oricum acest lucru. Dați-mi voie să spun câteva cuvinte privind observațiile făcute de doamna Lusing, de amendamentele domniei sale, vorba de definiția crizei de la articolul 3.1, nu nu este una pe care am uh, uh, elaborat-o noi, este o definiție tehnică pe care uh, o găsiți ad literam în regulile de punere în aplicare a um, regulamentului financiar la articolul 168 care, permis, care permite Comisiei să Uh, ia măsuri rapide în situație de criză și să nu treacă prin procedurile de, de licitație și așa mai departe, unde durează foarte mult până se pot cheltui banii. Această definiție este, este foarte uh, generală, foarte vastă pentru a include toate posibilitățile de criză acest text există deja în regulamentul financiar. Dacă, dacă doriți să schimbați această definiție, trebuie, trebuie schimbat cu totul regulamentul financiar. Avem așa, astfel posibilitatea de a reacționa foarte rapid în momentul în care este nevoie de noi prin acest instrument. O ultimă observație privind uh, aspectele militare și civile ale uh, gestionării situațiilor de criză de către Uniunea Europeană. Acesta este un instrument civil care are în vedere măsuri civile, iar uh, um, noi nu vom uh, finanța operațiuni militare pentru că acest lucru este ilegal, vreau să fie, clar, să fie clar acest lucru. Dar ce am făcut în momentul în care o misiune pesca a Uniunii Europene și uh, trebuie să ținem minte că majoritatea sunt um, misiuni uh, civile formate din uh, avocați, jurnaliști și așa mai departe. De exemplu, în cazul Ciadului în, în 2008 a fost nevoie de o misiune a Uniunii Europene uh, în această țară pentru a proteja refugiații din Darfur pentru a-i proteja de uh, atacuri din partea grupurilor armate din Sudan. Acest lucru a fost posibil uh, doar prin, prin intermediul soldaților europeni, dar noi am uh, făcut un program împreună cu ONU pentru a-i uh, de formare a, a, um, a polițiștilor din, din această țară pentru a se putea ocupa ei de aceste operațiuni militare. Iată, deci am avut o, o colaborare aici Uh, care era în, uh, în esență o acțiune umanitară. Iată de ce la ce ne referim când, când vorbim despre, despre această complementaritate între uh, misiunile uh, civile și militare. La fel sau lucrurile și în Georgia. Avem o misiune care monitorizează respectarea acordului de încetare a păcii și um, am uh, folosit 30 de milioane de euro din fondul de stabilitate pentru a ajuta persoanele strămutate intern din Georgia și pentru a promova dialogul în vederea reconcilierii. Va, va spune colegul meu uh, mai multe despre articolul 4 și de, despre finanțarea în măsură de 10%. Mulțumesc foarte mult. Uh, înainte de a aborda acest subiect, vreau să vă spun că salutăm uh, sprijinul Parlamentului în ceea ce privește chestiunea armelor ușoare și de calibru mic. Uh, pentru că și noi considerăm că este foarte important ca Uniunea Europeană să poată pune în aplicare aceste acțiuni. Noi uh, așteptăm uh, hotărârea, noi respectăm hotărârea Curții Europene de Justiție, unde se pune accent pe uh, aspectele legate de dezvoltare. Iată de ce am, um, am introdus un amendament la, la acest regulament și ne bucurăm de sprijinul dumneavoastră. În ceea ce privește majorarea finanțării la articolul 4.1 care, uh, care finanțează proiecte transregionale, ei bine, aici discutăm în continuare această chestiune cu raportorul în ceea ce privește acțiunile prioritare. Vreau să vă spun că deja putem identifica unele uh, domenii. E vorba de două domenii unde avem o scădere a finanțării din cauza faptului că unele linii bugetare au fost uh, oprit, au fost încetate în cadrul exercițiului de revizuire din 2000, revizuire bugetară din 2006. Odată avem o linie bugetară privind drogurile, iar aici instrumentul de stabilitate include unele proiecte privind combaterea traficului de droguri, mai ales pe rute ale drogurilor, dar nu am reușit din cauza că nu aveam destulă financiare, nu am reușit să soluționăm să să combatem traficul de droguri în mod eficient. Iată de ce considerăm că acest lucru face parte din strategia Uniunii Europene de combatere a drogurilor. În al doilea rând, avem o linie bugetară pentru alte acțiuni, aici avem programe regionale și aici s-a registrat o scădere a fondurilor pentru acțiuni de eliminare a minelor și Aici uh, avem uh, convenția de la Ottawa pe care dorim să o finanțăm, dar care nu mai poate fi finanțată de instrumente comunitare. Iată, deci, iată unde își va juca rolul instrumentul de stabilitate din punctul nostru de vedere. Încă două chestiuni uh, pe care noi am dorit să le finanțăm aici, două domenii. Este vorba de uh, convenția privind uh, armamentul cu, de, cu fragmentare Cred că ar trebui să sprijinim uh, aceste demersuri. Iată, uh, clar, uh, acest lucru ține de, cap, ține de competența instrumentului de stabilitate. Am discutat deja despre armele mici, armele de calibru mic și armele ușoare. Bineînțeles că dacă dorim să jucăm un rol aici, avem nevoie de finanțare. Și aici tot intră, totul intră sub incidența articolului 4.1. Deci trebuie să, um, este justificat aici um, Ehm, majorarea plafonului. Vorbim de 40-60 de milioane. Da, o să mă opresc aici. Ehm, Mulțumesc. Domnule Bradner, am terminat acum timpul care ne-a fost alocat pentru acest punct am putea eventual să mai uh, răspundem la aceste întrebări la, uh, la sfârșit, înaintea votării de pe 10 noiembrie. Dacă vreți să faceți o intervenție acum, puteți să faceți foarte pe scurt, dar 30 de secunde, pentru că avem deja oaspetele aici cu noi care urmează. Mulțumesc foarte mult, aș vrea să mulțumesc tuturor raportorilor din umbră pentru colaborare și Comisiei pentru informația pe care am primit-o, care este foarte utilă pentru noi ca să putem lua o decizie cu privire la cooperarea civilă și militară. În răspunsurile pe care le-au dat colegii sunt foarte utile și mulțumesc Comisiei pentru acordul de substanță cu privire la parteneriatul de consolidare a păcii. Acest parteneriat este important și este bine că este parte din acest document, iar în legătură cu rolul femeilor nu pot să spun decât că poate vom avea un nou comisar și sper că uh, și acesta va prelua acest subiect ca fiind important. Mulțumesc! Foarte bine, vă mulțumesc foarte mult, ați fost atât de concisă că trebuie să vă felicit. Bun. Acum uh, trebuie să salutăm pe oaspetele nostru, negociatorul șef al Republicii Croate. Vom avea plăcerea să îi spunem binevenit și să-i ascultăm intervenția. Vizita dumnealui coincide cu o fază foarte optimistă și pozitivă a negocierilor care sunt în curs. Ba chiar mai mult, prezența dumnealui uh, este o dovadă pentru faptul că ministrul de resort semnează, a semnat de curând acordurile de la Stockholm pentru a permite un, o accelerare a procesului de aderare pentru intrarea în Uniunea Europeană a țării sale. Și cu această introducere așteptăm cu nerăbdare ce dorește să ne spună și îl vom asculta cu mult interes. Aveți uh, cuvântul domnule negociator șef. Domnule președinte, stimați deputați în Parlamentul European. Este o mare plăcere și onoare pentru mine să fiu astăzi aici, în fața Comisiei pentru Afaceri Externe. Și să pot avea un schimb de opinii cu dumneavoastră cu, pe tema Croației. La început aș vrea să vă transmit uh, salutările ministrului Gordan Jandrokovic, uh, pentru că dumnealui n-a putut să participe astăzi la reuniunea de aici, pentru că participă la Bruxelles la semnarea, ceremoni, la ceremonia de semnare a acordului de arbitrare Croația-Slovenia, care s-a semnat acum câteva ore la Stockholm. Permiteți-mi, domnule președinte Albertini, să vă spun cât de important este faptul că pot vorbi aici în fața comisiei dumneavoastră astăzi. Este important pentru că agenda dumneavoastră din această săptămână conține două puncte esențiale pentru noi, progresul uh, Croației în 2009 și raportul uh, de țară și strategia de extindere 2009. Aș vrea de asemenea să vă transmit uh, recunoașterea Croației față de Parlamentul European pentru susținerea pe care ați acordat-o Croației în cal, pe calea asta către Uniunea Europeană. Aș vrea să folosesc și ocazia să-i mulțumesc raportorului pentru Croația, domnul Hannes Svoboda, pentru activitatea sa neobosită, pentru obiectivitatea sa și sfaturile sale și susținerea pe care a oferit-o Croației până acum. Parlamentul European a fost cel care întotdeauna a sprijinit puternic extinderea europeană în general și, în acest sens, suntem uh, foarte bucuroși că Parlamentul European va continua să promoveze această politică și mai departe. Și nu numai atunci când este vorba de Croația, dar și atunci când e vorba de alte țări din Europa de Sud-Est. Stimate doamne, stimați domn, permiteți-mi vă rog să vă prezint pe scurt ultimele evoluții din Croația, subliniind mai ales progresul în negocierile de aderare, dar și felul în care dorim să îndeplinim toate criteriile de aderare. Luna trecută, s-a aniversat a patra deschidere a, a, a, a, a, a patrulea an de la deschiderea negocierilor de aderare cu Croația, ceea ce a fost o ocazie simbolică pentru noi. Uh, a fost, de fapt, un eveniment major care s-a simțit pe două fronturi. În primul rând, în ziua de dinainte a celebrării, Croația a deschis și a, sau a închis provizoriu 11 capitole la conferința interguvernamentală din octombrie. Când e vorba de numărul de capitole pe care în momentul de față le prelucrăm, conferința interguvernamentală a fost până acum cea mai substanțială. Acest lucru a fost posibil nu numai din cauza activității noastre foarte asidue, dar și pentru că am avut parte de o înțelegere bilaterală între primul ministru al Croației și Sloveniei, și al Sloveniei printr-un dialog reînnoit între Croația și Slovenia în spiritul uh, politicii de vecinătate și a respectului reciproc. Aș dori, în acest context, să exprim din nou recunoștința Croației față de președinția franceză, cehă și suedeză, comisarului Oli Rehn, dar și Parlamentul European pentru eforturile și sprijinul lor pentru a găsi o soluție și pentru a merge înainte cu procesul de aderare al Croației. Astăzi, la Stockholm, acum câteva ore, prim-ministrul Kosor și Pahor, primii ministrii Kosor și Pahor, au semnat uh, acordul de arbitrare în prezența uh, prim, premierului suedez. Aceasta reprezintă un pas înainte în eforturile noastre care ne conving că vom avea în final o victorie pentru Croația, o victorie pentru Slovenia, dar și o victorie pentru întreaga Europa. Este încă mult de făcut. De exemplu, procedura de ratificare a acordului de arbitrare trebuie să înceapă, dar pot spune că avem toate motivele să fim foarte optimiști. Stimați deputați în Parlamentul European, Croația a primit de curând cel mai pozitiv raport de țară de până acum și suntem foarte bucuroși că și Comisia ne-a recunoscut aceste rezultate. Salutăm în mod special faptul că și Comisia este de părerea că negocierile de aderare ale Croației cu Uniunea Europeană pot să se finalizeze în de cursul anului 2010. Am primit încurajări și din faptul că și Comisia a propus un pachet financiar pentru aderarea Croației. Nu în ultimul rând, salutăm și recomandarea Comisiei de a întocmi un grup uh, ad hoc pentru uh, grup de lucru tehnic pentru a putea uh, deja redacta un tratat de aderare. Și, peste toate, trebuie spus că intrăm de fapt acum în faza finală a procesului de aderare. Croația a lucrat uh, într-adevăr din greu și rezultatele se văd acum. În momentul de față, bilanțul nostru de negociere arată următoarele. 28 de capitole au fost deschise până acum, din care 12 au fost închise provizoriu. Aceasta înseamnă o treime din toate capitolele de negociere, dar s-au făcut mult mai multe, de fapt, decât atât. Din ultimele cinci capitole care trebuie să mai fie deschise, capitolele 13, adică pescuitul, 27, mediul și 31, care este politica de securitate și de apărare, pot fi deschise oricând de acum încolo. Suntem pregătiți pentru deschiderea acestor cap- capitole și suntem uh, convinși că odată ce acestea vor fi deschise, ele vor putea și fi închise cât se poate de repede. De asemenea, este obiectivul nostru să investim uh, cât se poate de multă energie în închiderea cât mai multor capitole suplimentare până la, începutul, la sfârșitul acestui an. Croația și-a făcut uh, datoria pe următoarele patru capitole care erau de datoria sa și pe alte cinci vor urma în curând. În decursul acestui an, Croația a continuat și cu reformele interne și a încercat să îndeplinească și celelalte condiții de aderare pentru uh, a fi membru al Uniunii Europene. Știm ce se așteaptă de la noi și ce trebuie să facem. Sistemul de deschidere și închidere a benchmark-urilor este un instrument foarte util și este în același timp și o preocupare a noastră. În acest sens s-a obținut foarte un progres considerabil în alinierea cu acheul comunitar la toate capitolele deschise. Permiteți-mi, vă rog, să spun că de la începutul negocierilor, Parlamentul croat a adoptat peste 300 de legi care au legătură cu acheul comunitar. S-a acordat o deosebită atenție unei uh, unei aliniere a legislației și a formării experților în același timp cu punerea la punct a resurselor financiare pentru toate reformele. Și pot spune cu încredere că Croația și-a demonstrat capacitatea și um, disponibilitatea pentru a intra acum într-o fază de reforme dificile și importante. Aceasta ar fi, de exemplu, în domeniul construcției uh, navelor și domeniul judiciar. Și aș vrea să spun câteva cuvinte în acest domeniu. În ceea ce privește navele și industria navală, pot să spun că la capitolul 8, uh, politica de concurență, aș vrea uh, Croația rămâne în continuare în strâns contact cu serviciile comisie pentru a determina condițiile de, pentru a doua rundă de um, licitații la privatizarea un, celor cinci uh, șantiere navale pe care le avem. Apoi, la capitolul 23, care este foarte important pentru Parlamentul European, este vorba de ca, uh, drepturile fundamentale și judiciare, se fac eforturi puternice pentru a spori statul de drept și pentru a îmbunătăți eficiența și imparțialitatea sistemului judiciar din Croația. În ultimii ani, progrese mari s-au făcut în reducerea numărului de cazuri care mai erau încă pe rol, nerezolvate și care număr a scăzut cu 8% pe an. Pentru ca să vă spun foarte concret, la sfârșitul anului 2005, un, numărul de cazuri pe rol era de 1,5 milioane. Astăzi, acest număr este de 860 de mii. În momentul de față, obiectivul nostru este să ne concentrăm pe cele 100.000 de cazuri care sunt mai puțin, mai tinere de 3 ani și care sunt foarte importante și trebuie rezolvate. În ceea ce privește evaluarea și numirea judecătorilor și a procurorilor, s-au făcut pași înainte pentru a avea criterii obiective și transparente pentru această profesie am îmbunătățit criteriile de selecție a celor mai buni candidați și s-a instaurat o școală de stat pentru um, oficiali în domeniul justiției și judiciar. Raționalizarea unei rețele a curților este în momentul de față în, pe cale de construcție și în momentul de față uh, tehnologiile moderne în curțile de justiție au fost introduse și sunt uh, intensificate. Aș vrea să vă asigur așadar că toți pașii s-au făcut pentru a elimina barierele din calea aderării și pentru a crea un sistem uh, judiciar care să fie în linie cu standardele înalte europene. Pentru a combate corupția în mod eficient, am sporit uh, capacitatea instituțională. Ca rezultat, am obținut o coordonare mai bună a forurilor competente și o îmbunătățire a cadrului juridic care a dus la acțiuni de succes și un număr uh, sporit de proceduri uh, de combatere a corupției și de, a criminalității. Un număr de cor- corupții la nivel înalt au fost și ei uh, dați pe mâna justiției. În același timp uh, s-a vorbit despre conștientizarea publicului cu privire la efectele negative ale corupției. În cadrul combaterii crimei la nivel internațional și criminalității, este intenția noastră să continuăm cooperarea și la nivel internațional și regional între poliție și judiciar. Croația a investat, investit foarte mult în uh, sporirea capacităților administrative, așa cum se cere din partea Uniunii Europene. Ministrii de administrație S-a stabilit un minister, s-a creat un minister al administrației deci oficiul de stat a fost uh, upgradat la nivel de minister. Aceasta oferă o modernizare a administrației publice în Croația în această perioadă atât de importantă. Sporirea procedurilor uh, administrative generale și îmbunătățirea lor, de asemenea și folosirea resurselor umane în acest domeniu sunt foarte importante. Scopul nostru nu este numai să atingem obiectivele pe care ne-am propus, ci și să pregătim Croația pentru viitoarea, viitorul sau rol de membru al Uniunii Europene și pentru ca toată lumea să poată beneficia de aceste eforturi. Eforturile noastre în domeniul uh, protecției drepturilor minorităților au fost deja subliniate și încercăm să îmbunătățim și domenii cum ar fi ocuparea și administrația publică, spațiul judiciar și polițienesc, dar și drepturile culturale și educația, mai ales a minorității rome. În ceea ce privește procesul de uh, retrimitere a refugiaților. Aș vrea să notez că până acum Croația a investit eforturi foarte mari și finanțe de asemenea 5,3 miliarde de euro până acum pentru a ne asigura o infrastructură și de clădiri și, în general, o infrastructură socială și economică bună pentru ca aceștia să pot, poată fi repatriați. Implementarea programului pentru oferirea de locuințe este și el pe sfârșite și da, aș vrea să vă informez că am inițiat o colaborare bilaterală cu Serbia și Bosnia-Herzegovina care dorește să facă un schimb de informații relevant mai bun. Stimați deputați în Parlamentul European, suntem conștienți că rezervele cu privire la deschiderea capitolului 23 sunt legate de colaborarea noastră cu Tribunalul Penal Internațional pentru fosta Iugoslavie. În acest sens, aș vrea să resubliniez că Croația rămâne datoria sa de a colabora complet cu acest tribunal și a da acces la toate documentele. Vreau să vă informez că după vizita procurorului șef Bramerț la Zagreb, s-a creat o agenție specială și un task force special pentru a implementa propunerile concrete ale procurorului general, procurorului șef și sugestiile pe care acesta le-a dat în urma investigațiilor. Task force-ul respectiv a produs deja și a trimis deja oficiului procurorului șef două documente de lucru care reprezintă baza pentru investigațiile viitoare. Raportul final al task force-ului este așteptat pentru sfârșitul acestei săptămâni. De asemenea, s-a extins o invitație către experții procurorului pentru a discuta documentele respective și pentru a permite astfel task force-ului să ducă la bun sfârșit investigațiile pentru o satisfacție reciprocă. Ținând cont însă de toate aceste acțiuni și de rezumat de raportul pozitiv al Comisiei Europene la deschiderea benchmark-urilor din capitolul 23, justiție și drepturi fundamentale, Croația speră că nu vor mai fi alte obstacole pentru a deschide acest uh, capitol important. Doamnelor și domnilor, suntem conștienți de provocările cu care ne vom confrunta. Cu toate acestea, suntem gata să ne confruntăm cu ele și să ne asigurăm că totul este pus la punct pentru ca să avem îndeplinit toate condițiile pentru a fi membri în Uniunea Europeană. Ținând cont de toate acestea, suntem uh, sigur că negocierile vor continua să fie eficiente și vor fi uh, conduse cu aceeași voință în următoarea perioadă, ceea ce va duce, sperăm, la o închidere a acestora la sfârșitul sau în mijlocul 2010. În același timp, vom sprijini în continuare activ aspirațiile europene ale țărilor din Europa de Sud-Est, care se bazează pe o abordare individuală și îndeplinirea criteriilor respective. În calitate de țară care a ajuns foarte departe în negocierile de aderare cu Uniunea Europeană, Croația a semnat și protocoluri de colaborare în procesul de integrare europeană cu Albania, Bosnia și Herțegovina, Montenegru, Macedonia și Serbia. Vom continua să facem un schimb de experiențe cu vecinii noștri până când și ei vor putea obține obiectivul de a fi membri în Uniunea Europeană, pentru că noi considerăm că perspectiva europeană nu, are alte, nu există alternativă la perspectiva europeană pentru această regiune. În momentul de față, urmărim de aproape evoluțiile din Bosnia și Herțegovina, încercăm să sporim stabilitatea din Bosnia și Herțegovina, care este absolut importantă pentru stabilitatea din întreaga regiune și sprijinim reformele care au ca obiectiv un stat mai funcțional cu o perspectivă europeană foarte clară. Trebuie să vă asigur de asemenea că Croația, prin proiectele sale de cooperare sporită în mai multe domenii, a creat o rețea foarte productivă în întreaga regime, regiune. În continuare, oferim sprijin în tuturor inițiativelor regionale, mai ales a Consiliului de Cooperare Regională, care dorește să implementeze cât mai repede proiecte regionale de infrastructură în domeniul transportului, energiei și a managementului apelor. Considerăm că acesta va duce la faptul ca Croația să fie un model pentru țările din această regiune care au ca obiectiv aderarea la Uniunea Europeană și Croația salută de asemenea și aplicarea la um, depunerea candidatului Islandei pentru aderarea la Uniunea Europene și vrem să împărțim uh, experiențele noastre din procesul de aderare cu prietenii noștri de la Reykjavik. Doamnelor și domnilor, extinderea europeană a dat în continuare încredere și informații importante pentru tuturor care vor o reformă și doresc să coopereze, care își doresc pace și stabilitate în continent. Croația a mers un drum lung în procesul de aderare în ultimii patru ani și aproape că am ajuns la final. Cu toate acestea, Croația este conștientă că în continuare trebuie să se confrunte cu multe pro- provocări și că trebuie să continuăm activitatea noastră. Aceasta se referă mai ales la domenii cum ar fi reforma sistemului judiciar și al administrației publice, combaterea corupției și a crimei organizate, dar și reformele generale economice și construirea unei capacități administrative pentru viitorul rol pe care îl va juca Croația în Uniune. Un număr de capitele complexe sunt negociate în momentul de față și au devenit mai grele, mai ales din cauza crizei financiare și economice pe care și noi o suportăm cum o suportă și celelalte țări. Dar nu am niciun dubiu că vom avea succes în această activitate istorică și sper că Uniunea Europeană poate să fie la fel de entuziastă și să aibă aceleași așteptări ca noi. Negocierile Croației sunt extrem de importante pentru că sunt un rol de stabilitate în uh, regiunea Europei de Sud-Est, a cărui viitor european o susține Croația. Succesul nostru este succesul lor. Și un ultim punct important. Croația salută călduros semnătura a tratatului de la Lisabona de către președintele ceh și faptul că acest document esențial va intra în vigoare în fine foarte repede. Odată ce tratatul de la Lisabona va fi în vigoare, se va deschide un nou capitol istoric pentru Uniunea Europeană și suntem conștienți că foarte curând vom avea și noi un rol formal și o responsabilitate care va cădea în, sub incidența acestui tratat. Avem de asemenea încrederea că situația în care se află Croația de curând și pregătirea sa tehnică în domeniul multor capitole de negociere va duce la o dinamică mai mare la deschiderea și închiderea capitolelor de negociere în perioada care vine. Având în vedere această um, situație favorabilă. Sperăm că ea se va continua pentru că ea este foarte importantă pentru procesul de aderare. Rezultatele Croației în, uh, la pas, într-un pas alert ar fi în, de interesul Croației și în interesul Uniunii Europene. În acest sens, considerăm că activitatea noastră comună va continua și în faza sa finală și pentru ca să mai repet încă o dată, cred că noi putem să închidem toate capitolele de negociere la mijlocul anului 2010. Permiteți-mi așadar, în final, să mulțumesc încă o dată tuturor statelor membre ale Uniunii Europene și instituțiilor UE pentru eforturile și susținerea lor. Aș dori să mulțumesc mai ales Comisiei Europene pentru susținerea sa valoroasă și consistentă și pentru activitatea sa alături de noi pe acest drum dificil și mulțumesc, bineînțeles, și Parlamentului European pentru că susținerea dumneavoastră și cu asistența dumneavoastră vom putea să continuăm pe această cale, contăm pe susținerea dumneavoastră și suntem convinși că vom putea să facem față tuturor provocărilor, să trecem peste toate obstacole și, în final, să ajungem la fine unde vrem să fim și noi în familia europeană. Vă mulțumesc pentru atenție! doctor. Mulțumesc. Deschidem dezbaterea. Dau cuvântul colegului Svoboda, care s-a aflat într-o vizită în Croația și Slovenia și care cunoaște foarte bine situația de acolo. Îl vom urmări cu interes. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să uh, am o intervenție foarte scurtă pentru că mâine voi avea raportul meu. Nu vreau să le răpesc colegilor uh, prea mult cuvânt. Trei observații. Mulțumesc domnului Dobraniac uh, și, și domnului Beritovici. Am, vorbit foarte, uh, am colaborat foarte intens cu domnile lor și uh, integrarea Croației este și în interesul nostru, nu doar în interesul Croației. După cum ați menționat, domnule președinte, am fost și în Slovenia, am avut discuții foarte rotnice uh, cu ministrul de, de politică externă și cu primul ministru, cu colegi eh, pe care îi avem la Zagrebe. Niciodată până acum climatul între Croația și Slovenia nu a fost atât de favorabil pe plan politic ca acum. Contactele între oameni întotdeauna au fost foarte bune, dar uh, pe plan politic, între guverne, uh, contactele uh, nu au fost atât de bune ca acum. Deci cred că acest, această fereastră larg deschisă, oportunitățile existente în clipa de față trebuie să fie valorificate. Procesul de ratificare era încă un element deschis. Dar cred că și opozițiile din ambele țări trebuie să fie de acord cu ratificarea acordului. Eu am avut întâlniri și cu reprezentanții ai opoziției din Croația, cu Zoran Milanoviș din partea socialdemocraților. Trebuie să existe uh, creațiile necesare și pentru ei să le fie uh, ușor să fie de acord. Și uh, cred că și domnul Brok va lua legătura cu reprezentanții Partidului Conservator pentru ca și ei să poată să susțină ratificarea tratatului de la Ljubljana, pentru că este, cum spuneam, o mare șansă pe care nu trebuie să o ratăm. Și o ultimă observație s-a menționat de către negociatorul șef că există încă multe probleme deschise. Dar sunt probleme care pot fi rezolvate uh, într-o perioadă scurtă. De pildă, cooperarea cu ICTI. Am impresia că Croația este interesată să găsească toate documentele nu uh, doar pe plan individual există asemenea interese, ci și pe plan guvernamental și cred că uh, task force-ul de acolo ar putea fi susținut de experți externi pentru ca publicul european și unele din guvernele noastre să înțeleagă că în Croația s-a făcut tot ce este posibil uh, pentru o bună cooperare. Dar aș vrea aici să pun punct intervenției mele pentru că ceea ce mai am de spus voi spune mâine. O cooperare cu este importantă, cu TPI, cu Tribunalul Penal Internațional, uh, pentru fosta Iugoslavie și eh, cred că în rapoartele dumneavoastră eh, ați menționat de altfel că această cooperare cu Tribunalul Internațional este importantă. Nu e vorba doar de Croația, ci de toate țările din zonă. Mulțumesc domnului Svoboda. Pentru două minute dau cuvântul domnului Posselt, care este raportor din umbră. Vă rog, mulțumesc, domnule președinte. Trei semnături au deschis calea pentru Croația. O semnătură de ieri de la Praga, alte două astăzi la Stockholm. Sunt foarte bucuros și, ca și colegul Svoboda, sunt de părere că această șansă unică trebuie să fie valorificată. Tocmai de aceea mă alătur apelului pe care l-a adresat el partidelor politice din ambele țări, din Slovenia și din Croația, pentru ca uh, și ele să valorifice această șansă unică. Și aș vrea să spun cu toată claritatea, dacă această șansă nu va fi valorificată, asta nu va fi doar dăunătoare pentru Croația, ci și pentru Slovenia și dăunătoare pentru Uniunea Europeană în totalitatea sa. Tocmai de aceea să nu scăpăm freele din mână. Aș spune însă, pe de altă parte, că sunt uh, îngrijorat de faptul că în ultimul minut încă se mai ridică niște piedici uh, artificiale. Uh, sunt uh, recunosc, uh, recunoscător negociatorului uh, șef pentru că el își asumă responsabilitatea de a învinge, piedici, de a învinge piedicile mari. Dar să nu ținem să, să nu uităm că există acum piedici mici și în legătură cu acest TPI. Bineînțeles că eu sunt uh, favorabil cooperării cu TPI, dar faptul că se uh, pune un accent prea mare pe acest aspect, indică faptul că unii vor să tergiverseze procesul. Eu am spus întotdeauna că fiecare țară, în baza propriilor merite, trebuie să fie tratată. Și dacă ar mai exista state membre sau forțe politice care sunt de părere că aderarea Croației trebuie să fie neapărat legată de situația din alte țări, recent un um, înalt funcționar german a făcut o asemenea afirmație la Berlin, ei bine, eu cred că el trebuia să se abțină, pentru că este clar să ai o asemenea atitudine, este periculos într-o asemenea fază apropiată de finalizare. În clipa de față noi ne aflăm într-un asemenea moment de finalizare și aș întreba dacă uh, negociatorul șef crede că până la sfârșitul anului uh, crede că este posibil să se deschidă toate capitolele care încă nu au fost negociate, astfel ca până în primăvara viitoare să poată fi închise toate aceste capitole. Eh, eu cred că ar fi posibil, dar trebuie să fim foarte atenți și la asemenea intenții de a crea eh, bariere artificiale. Iar acum, domnul Thaler, pentru două minute. Mulțumesc, domnule președinte. Noi salutăm orice progres pe care îl face Croația în apropierea de Uniunea Europeană, pentru că asta este bine pentru Croația, pentru statele vecine Croației și pentru întreaga Uniune Europeană. Am fost foarte bucuros în momentul în care raportorul, domnul Svoboda, a vizitat luni Ljubljana și după aceea și Zagrebul, pentru că în felul acesta a putut să se convingă de uh, progresele pe care ambele guverne le-au făcut și cu siguranță asta îl va ajuta în uh, alcătuirea raportului său. Sunt uh, de acord că este important să valorificăm acest moment pentru a ajunge la o ratificare a acestui acord. Nu va fi simplu, pentru că în Croația Biserica Catolică este împotriva acestui acord, ceea ce mi se pare că este foarte neobișnuit pentru politica contemporană reprezentanți ai intelectualității au început să semneze petiții împotriva acestui acord. În Slovenia, atitudinea este foarte clară, coaliția guvernamentală este favorabilă, opoziția este potrivnică. Este foarte important să discuți cu actorii eh, de pe scena politică pentru că această problemă după 20 de ani să-și găsească în sfârșit o rezolvare. Noi în Slovenia ne dorim acest lucru în cadrul politicii de bună vecinătate. Ne dorim ca și în propriul interes Croația să manifeste interese și pentru uh, ceea ce uh, este important pentru statele vecine și în legătură cu asta am întreba, o întrebare. În baza relațiilor uh, și negocierilor cu Slovenia, care au fost îndelungate, pentru că această problemă a fost deschisă, Croația are anumite pretenții în legătură cu granița spre Bosnia-Herzegovina. Cred că și aceste aspecte ar trebui să fie rezolvate. Nu trebuie însă să așteptăm până când aceste state vor adera la Uniunea Europeană, pentru că în felul acesta problema se va amplifica. Mulțumesc domnului Thaler, iar acum următoarea intervenție din nou pentru două minute. Spuștevane, colegițe în colegii, Uh, Domnul Cacin, mulțumesc. Iscriele uh, uh, cestii. Domnule Cacin, adresează felicitări negociatorului șef și guvernului croat pentru curajul politic pe care l-a manifestat. Pentru că doar printr-o atitudine curajoasă putem să construim un viitor mai încurajator, dar vreau să spun că am și îngrijorări. Cele două țări au uh, căzut de acord ca acțiunile unilaterale din 1991 să nu uh, constituie până la urmă un precedent pentru uh, problemele de graniță. Ei bine, acum urmează să fie făcute și declarații unilaterale după semnarea acordului și nu știu dacă este o evoluție fericită. Nu este logic să te înscrii pe căi unilaterale pentru că ele nu sunt formula cea mai fericită pentru un viitor în cadrul comunității. S-a spus că la conferința episcop principală s-au luat decizii care sunt iarăși uh, greu de înțeles. A fost opoziția oficială și nu a fost afirmația unui episcop, ci uh, a fost uh, opinia reprezentanților Bisericii Catolice care au spus politicienilor că ar fi favorabil pentru continuarea blocadei și nu pentru semnarea acordului. Așa se spune în această declarație și aș vrea să comentați puțin această declarație. În final, voi spune că sunt bucuros că trebuie să ne ne dorim să încheiem această problemă, că negocierile trebuie să fie încheiate, dar de fiecare dată când se vorbește despre termene, eu uh, sunt și îngrijorat, pentru că uh, este mult mai bine să ai continuitate, să nu există uh, lacune, să nu existe goluri. Uh, Croația trebuie să facă progrese. Continuitatea este ceea ce ne dorim cu toții și nu neapărat stabilirea unui termen până la atingerea acestui obiectiv. Iar colegului Svoboda îi voi spune că lumea nu este doar um, în alb-negru, în politică nu există doar negru și roșu, există și verde și galben și tot spațiul politic trebuie să fie uh, a tras în demersurile pentru ca în Croația să se manifeste voința necesară pentru ratificarea tratatului. Colega Brandner, pentru două minute. Mulțumesc foarte mult. Am două întrebări scurte. În, calitate, în numele grupului meu politic vreau să spun că ne bucurăm de progresele pe care Croația le-a făcut în ultima vreme și totuși există în raportul de țară afirmații foarte critice legate de sectorul justiției, crima organizată există. Noi împărtășim aceste afirmații și observații critice și am vrea să aflăm de la dumneavoastră cum doriți să înlăturați aceste lacune. Iar în ce privește Uh, Croația iarăși a spune că va exista o acțiune de protest în fața uh, Ministerului Mediului din Croația, pentru că legislația în domeniul protecției mediului se pare că este implementată doar cu uh, mari întârziere. Guvernul dumneavoastră, eh, la un moment dat, eh, a decis să acționeze împotriva protestatarilor, eh, aplicând și amenzi usturătoare, sub pretextul că ar fi poluat acel spațiu, dar mie mi se pare că este ridicol. Iar comisarul Rehn este la fel de ca și noi. E bine, aș vrea să ne spuneți care vor fi până la urmă deciziile împotriva acestei grupări, Friends of of the Earth din uh, Croația pentru ca uh, să nu se repete uh, situația de până acum și vă mulțumesc. Grazie, onorevole. Mulțumesc doamnei Brandner. Iar acum colegului Prizacici pentru două minute. Mulțumesc, este vorba de doamna Ibrisacici. Înainte de toate, aș vrea să vă spun uh, bun venit, să vă salut și să-mi exprim bucuria pentru acest dialog. Am o întrebare concretă pe care doresc să vă adresez. Sperați ca um, acest capitol 31 să fie bloc păcat este vorba despre relațiile externe. Ce credeți care va fi deznodamentul? Mulțumesc! Mulțumesc, doamnei Ibrisagici. Iar acum, pentru două minute, colega Copa. Mulțumesc, domnule președinte. Și eu aș dori să vă mulțumesc pentru prezența în mijlocul nostru, să vă felicit pentru semnarea acestui act acord între cele două țări, eu cred că pentru zona Balcanilor uh, constituie un semnal foarte pozitiv și cred că arată și cât de amplă a fost această problemă și cât de important a fost să, să se rezolve această problemă, uh, inclusiv în interesul aderării. Mă refer la uh, problemele care sunt în uh, folosul bunei vecinătăți, dar care uh, iarăși nu trebuie să împieteze asupra vieții cotidiene. Efectul cred că va fi foarte pozitiv în Croația. În ce măsură intervenția comisarului Rehn a contribuit la semnarea acestui acord și, de fapt, în ce a constat intervenția sa? intervenția Comisiei a fost uh, atât de importantă încât poate uh, că ar putea și în alte probleme de pe Balcani să găsească soluții. Mulțumesc, doamna Pac, pentru două minute și după aceea prima rundă a dezbaterilor va fi încheiată. Mulțumesc pentru această expunere. Cred că ea a, a arătat care sunt problemele și ce s-au realizat. M-aș rezuma asupra două aspecte. Înainte de toate aș vrea să spun că subiectul relațiilor dintre Slovenia și Croația în mod evident poate fi rezolvat dacă fiecare își face datoria în țara sa. Domnul Svoboda a spus că va încerca să ia legătura și cu opoziția din Croația care s-a abținut, iar candidatul la președinție chiar a votat împotrivă. Sper că va reuși să obțină totuși o majoritate de voturi eu nu știu dacă eu voi putea să influențez la fel de favorabil uh, colegii sloveni din Parlament, dar, dar mă voi strădui să fac acest lucru pentru că este important ca această problemă să-și găsească o rezolvare definitivă. Aș vrea să aflu din partea domnului Droniac care este situația cu problemele de graniță între Muntenegru și Croația sunt probleme reale, sunt pe cale de rezolvare sau nu. Și de asemenea, cum s-a rezolvat problema cu Bosnia-Herzegovina. Dar sunt sigură că Croația ă, nu va dori să își repete ă, greșelile de până acum. Eu cred că ă, semnarea acordului cu Slovenia este un semnal foarte bun. Sunt foarte indignată de faptul că există un amestec din partea conferinței episcopilor catolici în această chestiune. Și eu sunt catolică, dar mie mi se pare că nu este corect ca biserica să se amestece într-o asemenea problemă. Nu știu cine este în spatele episcopilor, pentru că nici măcar nu știu eh, dacă episcopii cunosc exact eh, afirmațiile din acest text, pentru că uh, nu cred că episcopii sunt și juriști. Nu vreau să merg mai departe, dar cred că uh, oamenii care cunosc situația înțeleg ce vreau să spun. Deci, uh, regret că nu trebuie să amestece Biserica Catolică aici, tot așa cum Biserica Ortodoxă nu trebuie să se amestece în politica din Kosovo sau din alte regiuni. Mulțumesc, doamnei Pat. Iar de acum dau cuvântul negociatorului șef pentru a răspunde la prima rundă de întrebări. Sorry. Sorry. There, there is, there is a number of... Mulțumesc. S-au adresat uh, numeroase întrebări. Aș dori Eh, să încep cu cea referitoare la Croația și Slovenia. O să fiu concis spunând că astăzi este o zi foarte bună pentru relațiile între Croația și Slovenia. Și poate mă înțelegeți dacă doresc să nu mai comentez astăzi această situație. O să uh, nu o să răspund la aceste întrebări prea mult astăzi, pentru că, iată, miniștrii noștri s-au întâlnit la Stockholm astăzi, premierii noștri s-au întâlnit la Stockholm și au discutat um, cu multă înțelepciune. Nu mai am nimic de adăugat, deci. Acum, în ceea ce privește alte întrebări, o să încerc să vă răspund. Am fost întrebat dacă putem deschide toate capitolele până la, până la sfârșitul anului. Au mai rămas 5 capitole de deschis. La capitolele 13, 27 și 31, despre care v-am vorbit deja, suntem uh, pregătiți, avem uh, o poziție de negociere pe care am trimis-o deja comisii. Capitolele sunt gata de deschidere din punct de vedere tehnic și cred că aceste trei capitole Asta ă, dacă Slovenia își dă acordul pentru deschiderea lor, vor putea fi deschise cât mai curând, chiar până la sfârșitul lunii. Când va avea loc ă, încă o ă, conferință interguvernamentală sub președinția suedeză? Mai rămân capitolele capitolul 8, concurență, avem niște, am întrunit aproape toate benchmark-urile în afară de unul privind șantierele navale unde mai trebuie să mai avem o rundă de privatizări. Am avut o primă rundă de privatizări, dar mai este nevoie de o a doua. Am stabilit, um, uh, am avut o, re, o relație foarte uh, bună cu comisia care ne-a ajutat foarte mult. Uh, acest capitol cred eu va putea fi deschis în decembrie. Capitolul 23 ține foarte mult uh, de ce va spune um, procurorul șef Bramerț. Facem tot ce ne stă în putință. Sperăm că părerea sa va fi pozitivă. Dacă se va întâmpla așa, vom putea deschide și acest capitol. Uh, mai avem trei benchmark atacuri formale, una care se referă la reforma judiciară, combaterea corupției și drepturile fundamentale. Toate uh, aceste benchmark-uri au fost întrunite de, de Croația și uh, Comisia a elaborat un document uh, în care își exprimă părerea privind respectarea acestor benchmark-uri de către Croația, dar dar uh, opinia Comisiei trebuie să, să fie probată și de statele membre. În ceea ce privește chestiunile, uh, problemele legate de graniță, ei bine, în ceea ce privește Bosnia-Herzegovina și uh, Serbia și Muntenegru. Mai întâi Bosnia-Herzegovina avem probleme de graniță în ceea ce privește granița maritimă. Uh, Uh, dintre țările noastre și uh, aproape că am ajuns la un acord final. Uh, da, dacă, dacă nu o să aducem această, această chestiune în fața Curții Internaționale de Justiție. În ceea ce privește uh, Serbia, uh, Bosnia-Herzegovina, am intensificat dialogul privind uh, chestiunile restante. Am avem um, dialoguri bilaterale cu Bosnia-Herzegovina privind uh, privind punctele de frontieră și uh, privind uh, capitolul 24 și clasificarea punctelor de frontieră și așa mai departe. Trebuie să vă spun că dorim uh, intensificarea dialogului în acest sens, care sper eu că va da roade. Iată deci care sunt uh, chestiunile, aceste chestiuni pot fi soluționate, după mine nu sunt uh, niște piedici de netrecut, uh, aici este într-adevăr loc de negociere. În ceea ce privește Friends of the Earth, pe scurt, da, în ceea ce mă privește ca negociator șef, voi face tot ce îmi stă în putință pentru a vă garanta că facem uh, tot ce uh, trebuie pentru ca această asociație să-și poată continua activitatea. Am uh, primit o notă de informare prin care mi se spunea că această procedură este în desfășurare, dar, dar bineînțeles, uh, luăm notă de întrebarea dumneavoastră și când mă întorc la Zagreb, Zagreb vă promit că o să analizez personal această situație și uh, nu vă fie teamă, voi încerca să răspund îngrijorărilor dumneavoastră. Mi s-a adresat apoi o întrebare privind uh, Capitolul 31. Capitolul 31 politica externă de apărare și securitate. Acest capitol nu a fost nici deschis încă, nici închis. Croația este de părere că o, odată ce vom soluționa problema cu Slovenia, nu văd de ce nu uh, ar evolua repede acest capitol. Mă bucur că mi-am ocazia de a spune că uh, în acest domeniu, Croația are rezultate foarte bune, nu doar de la începutul, și de la începutul uh, um, procesului de negociere pentru aderare am devenit stat, stat membru NATO, iată, deci rezultatele noastre sunt foarte bune în acest domeniu, iar uh, Croația uh, face parte din Consiliul de Securitate la Uniunea Europeană va dori un loc în Consiliul de Securitate de la New York și diploma, diplomația uh, Croației uh, face parte din Consiliul uh, Regional de Cooperare Regională. Iată, deci, uh, toate rezultatele cu care ne mândrim în acest domeniu. Și am toată încrederea că în momentul în care se va soluționa această problemă cu Slovenia, lucrurile vor demar, se vor mișca foarte repede, iar acest capitol va putea fi închis cât mai repede. Am uh, trecut cu vederea vreo întrebare? Rolul comisarului uh, a fost într-adevăr uh, rolul comisarului Ren a fost foarte important, bineînțeles, și domnia sa a depus eforturi nenumărate, nenumărate pentru această chestiune, dar cred că uh, rolul său este și al uh, direcției sale generale este crucial în, uh, în ajutorul acordat acestui exercițiu foarte dificil, pentru că trebuie să vă dați seama că Sistemul de benchmark-uri a adus uh, la un nou nivel uh, de dificultate tehnică și, uh, și o țară candidată nu ar reuși să se descurce fără ajutorul Comisiei. Comisia a fost foarte deschisă, iar asta în contextul volumului uriaș de documente, lucrurile sunt foarte dificile, nu doar pentru statele candidate, dar și pentru Comisie și pentru statele membre. Nu vreau acum să vă dau cifre. Uh, dar uh, uh, avem mii și mii de documente aici, iar Ren și serviciul său, direcția sa, au jucat uh, un rol crucial. Fără ajutorul său nu am fi fost într-un stadiu atât de avansat uh, cum suntem astăzi. Cred că am răspuns tuturor întrebărilor. Mulțumesc foarte mult, domnule negociator șef. Domnul Cucan, două minute. Uh, Mulțumesc, domnule președinte. Nu am întrebări, ci trei afirmații generale pozitive. Mulțumesc uh, foarte mult uh, pentru informațiile date și ne bucurăm să aflăm că evaluarea dumneavoastră coincide cu cea a raportului de progres care spune, citez, se referă la progresul continuu, iar aici cuvântul continuu este foarte important. Cu toții ne așteptăm acum ca pe viitor să continue acest progres continuu. Așa cum a spus domnul Svoboda, mai rămân multe de făcut uh, pentru a putea finaliza acest proces. Fiindcă, dumneavoastră, fiindcă Croația se descurcă bine, s-a descurcat bine până acum, toată lumea se așteaptă ca și pe viitor așa să fie, dar să nu vă așteptați la favoruri, s-ar putea ca solicitările să fie cu atât mai stringente și nu există scurtături în acest proces. Trebuie să ajungeți la linia de finish. o a doua remarcă. progresul Croației pe drumul aderării are un impact constructiv asupra uh, Uh, celorlalte țări din regiune. Și dumneavoastră ați făcut referire la acest lucru, dar eu aș vrea să-l subliniez. Și ar uh, trebui să vă asumați mai multă răspundere politică dumneavoastră, fiindcă toată lumea este cu ochii pe Croația, iar Uniunea Europeană va uh, analiza perspectivele de aderare ale țărilor din regiune în funcție de de performanța dumneavoastră, țării dumneavoastră. Și o ultimă observație din partea țării mele, Slovacia. Mă bucură foarte mult faptul că uh, Croația um, o duce atât de bine, din motive istorice și pe care domnul ambasador le-ar înțelege foarte bine. Ne bucură foarte mult uh, succesul de care vă bucurați. Mulțumesc uh, foarte mult, spune domnul președinte. Doamna Doamna Boscurt, are cuvântul. Minute. Dar mai întâi, doamna Gianacu. Mulțumesc, domnule președinte. Mai întâi, aș vrea să mulțumesc reprezentantului Croației pentru progresele despre care ne-a vorbit. Am două întrebări. În primul rând, o întrebare despre refugiați. Uh, și uh, antevorbitorul meu a vorbit despre acest subiect. Există vreo speranță ca cu timpul să fie posibil ca între Bosnia-Herzegovina și Croația să se rezolve problema refugiaților? Și a doua întrebare, în legătură cu acordul cu Slovenia, sunteți de părere că demonstrațiile care au loc în momentul de față în Croația ar putea duce la o degenerare a situației și eventual la un, o mișcare împotriva Croației? Mulțumesc foarte mult, domnule Gearnă, care are cuvântul acum doamna Boscurciu. Mulțumesc, domnule președinte. Am o întrebare. S-a exprimat în discuția dinainte speranța ca să fie deschise și apoi reînchise capitole de negociere. Cred că acest lucru ar fi foarte bun și ar fi bine să se întâmple foarte repede. Dar eu vreau să mă întreb următoarele. În documentul comisiei se dă și o dată. În trecut, am văzut, așa cum a spus-o comisia repetate rânduri, că nu data în sine trebuie să conteze, ci rezultatele care se obțin. Pe ce vă bazați cu speranța că veți încheia toate capitolele la jumătatea lui 2010 și că rezultatele vor fi atât de bine încât să putem finaliza acest, să puteți finaliza acest proces? Mulțumesc. Mulțumesc. Are cuvântul acum domnul Weigel, care este relator, uh, raportor din umbră, mă scuzați, pentru ALDE. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea și eu să mă refer la cei care au spus că astăzi este motiv de bucurie, într-adevăr. Pentru că avem doi premieri foarte curajoși care au semnat un acord foarte important, dar trebuie în același timp să fim foarte precauți pentru pașii care urmează, pentru că acest acord nu înseamnă că s-a terminat uh, toată activitatea. Mai urmează și ratificarea acestui acord și mai există și obstacole în calea a până la urma adoptării acestui uh, raport, atât în Slovenia cât și în Croația. Această cale este așadar în continuare destul de complicată și e nevoie de multă înțelepciune din partea politicienilor pentru ca să nu se bucure și să celebreze prea devreme. Cel puțin uh, de multe ori uh, în această regiune triumful unora a fost eșecul celorlalți și acest lucru n-am vrea să se repete. Însă ce aș vrea eu să spun este că istoria uh, și istoria dintre Slovenia și Croația și practicile dintre aceste două țări și de la frontieră au arătat că, într-adevăr, frontiera în sine este o problemă foarte importantă. Problemele frontaliere devin întotdeauna probleme care merg dincolo de interesele bilaterale și de cadrul bilateral, iar statele membre care vor să adere la Uniunea Europeană trebuie să rezolve aceste probleme în primul rând mai înainte de aderarea la Uniunea Europeană. Vreau de asemenea să subliniez că raportul colegului nostru Svoboda, pe care îl vom uh, discuta mâine mai amplu, a lăsat deschise foarte multe întrebări la care Croația mai trebuie să răspundă. Știu că sunteți conștient de toate aceste întrebări și lucruri care nu sunt încă rezolvate și de aceea vă urez mult succes în următoarele etape ale procesului de aderare. Mulțumesc pentru două minute. Are cuvântul acum Angurakis. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να, να... Mulțumesc, domnule președinte. Am două întrebări pentru negociatorul șef uh, al Croației. Dar înainte să pun aceste două întrebări, aș vrea să spun că îmi doresc ca țara dumnealui să nu se mai simtă niciodată așa cum ne-am simțit noi când am fost în aceeași situație, pentru că ni s-a spus deodată the game is over. O spun cu un motiv precis. În această uniune există reguli foarte clare care sunt stabilite de capital de firmele multinaționale. Și sper ca și poporul croat să nu regrete niciodată că a aplicat la aderarea pentru la Uniunea Europeană. Sper ca pe viitor să putem să se poată decide mai obiectiv prin referendum despre astfel de decizii importante. Și acum am o întrebare mai specifică. În raportul de progres se vorbește de problemele Croației cu Tribunalul Penal Internațional pentru Iugoslavia. Ce înseamnă acest uh, lucru. Înseamnă că în continuare Croația nu recunoaște acest tribunal și dacă este adevărat, atunci nu pot decât uh, să salut acest lucru. Și un ultim punct. O să mai existe și alte rapoarte de progres. Și cu siguranță o să se vorbească și de progresele în pe calea către aderare. Dar trebuie să vedem acest lucru în context. Se vorbește despre progrese în anumite sectoare, dar nu în altele. Și acestea sunt întotdeauna rapoarte de la, din partea diferiților autori, cunoscuți sau nu, dar au persoanele care lucrează în sectoarele care sunt verificate. Ce spun aceste persoane? care este părerea lor, părerea oamenilor de la bază. Ați putea să ne spuneți, de fapt, care sunt dificultățile practice pe care le întâlnesc uh, persoanele la bază? În ce sectoare și din ce motive există aceste probleme? Mulțumesc, spune președintele, domnule Angorakis. Și acum, uh, în final, ultima întrebare, doamna Fajon, din partea Comisiei Libe. Două, două minute. Mulțumesc, domnule președinte stimați colegi, și eu, care vin din Slovenia, aș dori să subliniez un lucru pe care l-am auzit și de la alți vorbitori. Aș vrea, în primul rând, să salut curajul uh, celor care au reușit să semneze acordul de astăzi de la Stockholm între Slovenia și Croația, pentru că acesta este de fapt cel mai uh, serios și important acord din 2001 până acum și sper să fie o soluție bună pentru ambele state. Sper ca și parlamentele ambelor state să aibă destul curaj politic pentru ca să ratifice acest acord până în decembrie. Înțeleg foarte bine rezervele dumneavoastră, domnule Drogniac, că nu doriți să intrați în detaliile tehnice ale acordului de arbitraj, care a fost semnat astăzi. Dar m-ar interesa cu toate acestea să știu pe cine îl dorește Croația ca arbitru în acest uh, tribunal de arbitrare. Și o întrebare care nu s-a pus acum în această dezbatere și are legătură cu raportul de progres. Comisia Europeană vorbește în raport, în capitolul relații cu Slovenia și între Slovenia și Croația și despre faptul că nu s-au făcut progrese la problemele cu Banca Ljubljanska și cu problemele pe care le-au avut uh, cei care au depus uh, credite la acest, care au depozite la această bancă. Aș vrea să vă întreb cum vreți să abordați aceste probleme. Mulțumesc foarte mult, uh, doamnă Fajon se încheie dezbaterea. Îi dau cuvântul acum uh, pentru ca să răspundă domnului negociator șef. Mulțumesc! Mulțumesc! Prima întrebare se referea la refugiați. Dacă îmi permiteți, o să vă dau mai multe detalii cu privire la poziția noastră în acest uh, subiect. Este evident că reintegrarea și repatrierea refugiaților este o prioritate umanitară. Am spus deja că am făcut progrese remarcabile în domeniul politicii refugiaților și a persoanelor strămutate. Până acum, 221 de mii de persoane strămutate s-au întors uh, la ele în țară și 126 de mii de refugiați au fost repatriați. După cum ați spus, am investit aproximativ 4,5 miliarde de euro din prima zi a acestui program în reconstrucție de a caselor și infrastructurii. Acesta pentru a vă arăta cam cât de mare a fost efortul pe care l-am făcut. 146.000 de case au fost reconstruite până acum. Suntem de părere, deci, că ne-am îndeplinit obligațiile care uh, au uh, decurs din uh, de la declarația de la Sarajevo și acum, în ceea ce privește planurile de acțiune pentru accelerarea programelor de ajutorare și aici am făcut uh, progrese. Trebuie spus că suntem însă într-o criză financiară globală și că acum eforturile financiare sunt ceva mai dificile, dar vom continua și pe această linie cu toată voința de până acum. Un punct la care poate ar fi bine să discutăm și sper că aveți un minut suplimentar din, uh, în această dupămasă și aveți puțină răbdare, în procesul de repatriere avem aprobarea comunității internaționale. În momentul de față, însă, prietenii noștri din Serbia consideră că 70.000 de refugiați din Croația sunt în continuare în Serbia. Se pare însă că aceste date au fost obținute automat, fără o verificare foarte amplă, a fost luată de bună de către anumite persoane. Pentru că, de exemplu, progresul, raportul de progres în 2009 vorbește de 80.000 de sârbi de croați de origine sârbă sunt în continuare în această calitate. Dar, având în vedere informațiile din partea uh, ONU și a corpului specializat a ONU, se pare că atât refugiații cât și și persoanele deținute sunt uh, că problema lor este mult mai complexă și că cifrele acestea nu se potrivesc neapărat. Ce este clar este că fiecare dintre ei are dreptul să se întoarcă. Bineînțeles că fiecare are acest drept, dar o abordare și o analiză la începutul situației este necesară, pentru că au trecut 18 ani de la începutul acestei probleme. Nu vreau să intru acum în detalii suplimentare, dar este clar că facem tot ce se poate în domeniul refugiaților, considerăm însă că aceasta nu este numai obligația noastră care decurge din procesul de aderare, ci și obligația noastră în calitate de țară, care ține la drepturile omului mai mult decât la orice. Acum, în legătură cu dinamica, da, sperăm ca în 2010 să obținem două lucruri. În primul rând, o încheiere provizorie a unor capitole de negociere, o închidere provizorie și sperăm de asemenea să putem semna, semna tratatul de aderare, iar apoi, desigur, începe procesul de ratificare, dar, din perspectiva mea, e multă muncă în fața noastră, dar cu ajutorul statelor membre și al Comisiei putem să facem acest lucru. Ați spus că nu s-a terminat jocul încă. Sigur că nu s-a terminat și nu se va termina niciodată. Fiind în diplomația croată din 1992, pot să vă spun că sunt absolut de acord cu această frază nu se termină jocul niciodată. Știm cum merge jocul. Ați vorbit de două probleme. Tribunalul Penal Internațional pentru fosta Iugoslavie. Croația are un uh, acord constituțional cu acest tribunal. Croația a primit de la crearea acestui tribunal 848 de cereri de asistență din partea acestui tribunal, din partea oficiului procurorului șef. Și am uh, răspuns la 847 din aceste cereri, 847 și jumate și jumătate. Am uh, făcut într-adevăr mult pro, multe progrese în acest sens, așa cum a spus-o și procurorul șef. În mai am, am descris la început în um, remarcile introductive care este situația în momentul de față și nu voi mai da acum detalii suplimentare. Dumneavoastră m-ați întrebat, doamnă, care va fi arbitrul uh, în tribunalul de arbitraj, în un, nu știu să vă spun cine va fi, dar știu că va fi cu siguranță un expert de înaltă clasă în domeniul dreptului internațional. Cred că prin această renoire a dialogului cu Slovenia și respectului reciproc se poate aborda în fine o problemă complexă și se creează atmosfera în care așa o, o relație mai bună dintre cele două țări poate să prospere. Am uitat să răspund la vreo întrebare? Da, am uitat să întrebăm la, răspund la întrebarea dificultăților în acest proces. Da, timpul ne este însă foarte limitat. Vreau doar să subliniez foarte pe scurt câteva capitole cărora noi le acordăm o importanță deosebită. Toate capitolele sunt importante în felul lor, dar pentru noi unele capitole sunt foarte importante. Capitolul 23 despre care am vorbit deja amplu astăzi, capitolul 22, politică regională și fonduri structurale. Pentru acest capitol știm cât de important este să sporim capacitatea administrativă a țării noastre, care este una din prioritățile cele mai importante și este un lucru foarte dificil de făcut. Ne concentrăm însă pe acest obiectiv. Obiectivul nostru însă, în momentul de față, nu este numai, nu numai să ducem la bun sfârșit aceste negocieri cu succes, ci și să începem deja cu construcția unor structuri administrative care să se poată asigura, să poată asigura Croației un rol stabil în cadrul Uniunii Europene. Noi nu considerăm că procesul nostru de aderare se termină în momentul aderării. Și obiectivul nostru nu este să închidem toate capitolele și după aceea să ne oprim, ci să sporim reformele în toate domeniile, să ne îmbunătățim așa încât să putem după aceea demonstra că suntem un membru demn de Uniunea Europeană. Molto bene. Vă mulțumesc foarte mult Felicitări! Într-adevăr, a fost o întâlnire foarte plăcută și foarte interesantă, care ați văzut că a solicitat multe întrebări din partea colegilor, la care ați răspuns uh, foarte precis și <laughs> vreau să vă felicit pentru faptul că pentru ca procesul de aderare să fie dus la bine, la bun sfârșit. La ora 6 vom reîncepe reuniunea noastră, vom continua cu următorul punct de pe ordinea de zi. Avem acum o scurtă pauză. Yes.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

aveți un dialog intens, ați purtat un dialog intens cu diversele țări care doresc să se apropie de Uniunea Europeană. Aș dori să vă mulțumesc și bineînțeles că doresc să vă invit să vă referiți și la punctele pe care le considerați a fi de greutate. În legătură cu acest, această propunere de rezoluție, ceea ce ne dorim noi este să acționăm la timp, deci înainte ca să avem un punct de vedere din partea Consiliului. Dorim să îmbogățim dezbaterea pe care a început-o Comisia în legătură cu strategia de extindere și să continuăm pe acest drum până când se va lua o decizie. Această politică de extindere a înregistrat o serie de succese în partea de est a continentului nostru. Putem fi mândri de ceea ce s-a întâmplat din acest punct de vedere. Chiar dacă dificultățile sunt clare, care sunt legate de integrarea diverselor țări, pentru că Uh, ele uh, au, uh, se află în faze diferite de democratizare și de dezvoltare. În 2003, țările Balcanilor Occidentali au fost recunoscute ca țări cu o vocație europeană. Mâine ne vom mai referi odată la subiectul Croația sau la alți candidați, Turcia, Islanda. Vom avea o întâlnire cu delega- am avut o întâlnire cu delegația parlamentară care a vizitat comisia noastră. În clipa de față, Islanda se confruntă cu o severă criză financiară și poate că și acesta este un motiv al dorinței devenite manifest de a se eh, integra în Uniunea Europeană. Am ajuns la o înțelegere S-a ajuns la o înțelegere în uh, disputa teritorială între Croația și Slovenia privind uh, granița. Sunt foarte mulțumit de acest moment pentru că uh, el constituie un impuls pentru continuarea negocierilor și avem toată încrederea că în Croația se vor putea continua procesele de reformă și că se va putea Uh, integra în Uniunea Europeană. Și succesele din FIROM sunt uh, notabile. În curând negocierile se vor deschide, iar în ce privește denumirea acestui stat, uh, cred că problema se va rezolva în curând. Există deja semne pozitive că acest lucru se întâmplă. În ce privește Bosnia, situația este mai puțin satisfăcătoare pentru că Ehm, trebuie să existe progrese în ce privește ehm, reforma constituională. Dar chiar și aici cred că până la urmă ehm, negocierile vor avea o evoluție pozitivă. Turcia are încă multe posibilități să facă progrese în multe sectoare. Acordul cu Armenia a fost uh, deja uh, completat uh, și s-au făcut progrese interesante, dar în ce privește libertatea de expresie și libertatea religioasă, încă lucrurile lasă de dorit. În legătură cu relațiile cu alte țări, Muntenegru și Albania, ele se află pe calea ce bună, trebuie să continue reformele, dar ele, dumneavoastră cunoașteți care sunt deciziile noastre uh, și uh, aici lucrurile sunt pe calea cea bună. În privința Serbiei, protocolul interim ar trebui să fie ratificat cât mai curând cu putință. Doream să mă refer doar la aceste puncte de greutate. Spuneam deja că activitatea propriu-zisă a fost uh, desfășurată de un grup de, expert, uh, de experți de uh, clasă și vreau să fie ei cei care vor începe uh, dezbaterea. Înainte de toate, doamna Pac. Domnule președinte, vă mulțumesc. Vreau să mă refer la trei cazuri. Cred că la punctul 12, unde este vorba despre Serbia, nu trebuie să uităm că Serbia joacă un rol uh, Eh, destul de nefericit vis-a-vis de sârbii care trăiesc în Kosovo. Noi în noiembrie avem alegeri locale în Kosovo și dinspre eh, Belgrad nu există niciun fel de apel ca sârbii din Kosovo să participe la alegeri. Eu am avut o întâlnire cu sârbi din Kosovo și ar trebui ca și ei să se angajeze și să candideze. Eu voi face o propunere de amendament pentru mâine în al doilea rând, aș vrea să precizez că la punctul 13, unde este vorba despre Bosnia-Herzegovina, poate că ar trebui să operăm o modificare. Mâine voi înainta două propuneri de amendamente, să facem două puncte. Primul punct va fi că vom spune că salutăm faptul că în Bosnia-Herzegovina s-au făcut în sfârșit progrese în ce privește de pildă liberalizarea vizelor, iar în al doilea punct aș propune am un amendament în sensul că noi constatăm că comunitatea internațională a avut o activitate lăudabilă în Bosnia-Herzegovina, dar noi sperăm ca ea să-și desfășoare activitatea în baza acordurilor deja existente între partide nu a declanșat o discuție pe această bază și de aceea a eșuat. Și am mai făcut în acest sens o propunere de amendament. Și aș mai spune ceva. Nu pot să-mi imaginez că noi procedăm corect dacă la punctul 15 uh, vorbim despre Albania și Muntenegru, pentru că eu cred că în Albania există lucruri care trebuie să fie menționate uh, specific. În Albania opoziția iese pe stradă în loc să uh, acioneze în Parlament. Avem un guvern stabil, dintr-un guvern democrat și un partid socialist mai mic. A reieșit acest guvern? Asta este deja un semn de maturitate, eh, care pentru mine este chiar neașteptat. Cred că trebuie să salutăm acest lucru și trebuie să îndemnăm opoziția ca în sfârșit să eh, se pun, pună pe treabă în Parlament și nu pe stradă. Eu, în această instituție, am uh, lucrat la mai multe rezoluții în care am îndemnat fosta opoziție care acum este la guvernare să nu mai acționeze politic pe stradă, ci în Parlament. E bine, și acum trebuie să procedăm la fel cu actuala opoziție, să le amintăm că au fost aleși pentru a acționa în Parlament. În legătură cu aceste trei aspecte, mâine voi înainta amendamente amendamente. Mulțumesc! Mulțumesc doamnei PAC pentru această contribuție și pentru munca semnificativă. Iar acum, dacă din partea domnului Omen, doamna Omen Reuten dorește să intervină și ea ă, a fost raportoare într-o fază importantă de extindere, vă rog, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Nici eu nu vreau să vă uh, rețin foarte mult, pentru că mâine vom mai vorbi pe marginea raportului de progres, dar cred că este important să ne referim la câteva puncte din strategia privind uh, raportul de progres. Deci, existența unui stat de drept este o prioritate și o cerință importantă pentru Turcia. Și există și câteva aspecte bilaterale. E bine, toate aceste două puncte aș vrea să fie introduse în rezoluție în pasajul care se referă la Turcia, eu vreau să se insiste asupra reformei în domeniul justiției, pentru că toate problemele din Turcia uh, sunt provocate, produse de faptul că justiția este ce drept independentă, dar nu este independentă de partide, nu este nepartinică. Și uh, ceea ce trebuie acum să se întâmple, trebuie să se întâmple repede dar uh, trebuie să existe, din acest punct de vedere, consens în Marea Adunare Națională din Turcia. O altă problemă legată de Cipru. Săptămâna trecută am avut o delegație parlamentară în care s-a vorbit despre Cipru o completare la acordul cu Ankara este o obligație contractuală pe care Turcia și-o asumă și trebuie să uh, raportăm despre asta. Știu că există negocieri în acest moment, dar nu știu care sunt uh, efectele, consecințele și ce se întâmplă dacă nu se fac din acest punct de vedere niciun fel de progrese. Săptămâna trecută, la reuniunea la nivel înalt, au existat câteva observații critice în legătură cu ceea ce a spus premierul Erdogan în Iran. A spus că suntem buni prieteni. Noi, în calitate de europeni, spunem suntem buni prieteni, dar trebuie să discutăm și despre aspecte legate de drepturile omului în Iran. Și s-ar putea uh, discuta despre modul în care am putea împreună să abordăm problema armelor atomice din Iran. Și aș vrea ca în rezoluție poate să fie o trimitere și la acest subiect. Deschiderea democratică referitoare la curs este interesantă și pozitivă. Cam acestea ar fi lucrurile pe care doream să le menționez. Mulțumesc! Iar acum, din partea uh, propriului grup, colega Neitz. Mulțumesc, domnule președinte. Credeam că primii vorbitori vor fi toți din partea PPE, acum faceți o excepție cu mine. Vă mulțumesc. Găsesc că raportul este foarte bun, doresc să-i felicit pe toți cei care au contribuit la realizarea documentului, dar aș avea și câteva observații dacă îmi dați voie să le fac. Și pregătesc amendamente pentru mâine. Mai întâi, în legătură cu punctul 3, în fața mea se află textul în limba engleză. La punctul 3, toate țările sunt invitate să facă tot ce le stă în putere pentru ca diferențele de opinii între ele sau cu statele vecine să fie eliminate cât mai repede posibil. Dar aici se mai spune și că However, such bilateral disputes should be resolved by the parties concerned. Asemenea dispute trebuie să fie rezolvate de către părțile interesate, implicate ele nu trebuie să constituie o piedică pentru aceste țări în calea lor de apropiere de Uniunea Europeană, se mai spune. Ei bine, mie mi se pare că mergem puțin prea departe cu o asemenea afirmație. Noi am avut anumite experiențe cu țări pe care le-am primit în Uniunea Europeană înainte ca ele să-și rezolve problemele cu statele vecine. Și asta continuă să fie o problemă. Nu aș vrea să se repete asemenea fenomene. De aceea eu cred că această formulare ar trebui să fie modificată pentru că mi se pare că mergem prea departe. În ce privește Croația, în sinea mea, cred că și sper că va reuși să încheie negocierile până la jumătatea anului 2010, deci în ceva mai mult de șase luni. Dar mă întreb dacă noi ar trebui să spunem acest lucru aici atât de explicit. Putem să ne exprimăm speranța că negocierile vor fi încheiate cât mai uh, curând, pe cât posibil, până la jumătatea anului 2010. Dar să spunem că suntem încrezători că acest lucru se va realiza, nu știu. Sigur, am avut o întâlnire cu negociatorul șef, el este expert și el a spus It's not over until it's over. Deci nu vor fi încheiate înainte ca ele să fie finalizate. Nu a precizat un termen. La punctul 11, subiectul Turcia. Domnule președinte, stimate colegi, stimați colegi, nu vorbesc acum în numele grupului meu politic, ci în numele meu personal ne îndreptăm spre o mare neînțelegere în ce privește relația cu Turcia. Poate că ne aflăm în mijlocul unei asemenea neînțelegeri. Pe de o parte spunem tot ce mai trebuie să facă Turcia pentru a îmbunătăți lucrurile, sunt de acord cu asta, și pe de altă parte adresăm un apel guvernului turc să își coordoneze politica externă împreună cu noi. Pe ori avem un dialog între eh, părți aflate la egalitate, ne privim în ochi reciproc și atunci putem eventual să lansăm și un asemenea apel de coordonare a politicii externe sau spunem mai aveți de făcut cu tare și cu tare lucru și eh, fără să mai facem această propunere, altfel eu cu această abordare nu sunt de acord cu metoda aleasă. În ce privește rezolvarea problemei cipriote, Cred că ar trebui să adresăm apeluri ambelor părți implicate pentru a ajunge la o soluție. Acestea ar fi observațiile mele principale, domnule președinte. Și în acest sens voi înainta propuneri de amendament. În final voi spune, dacă am înțeles bine, sunt de acord cu abordarea doamnei PAC în ce privește facilitarea acordării de uh, vize pentru Bosnia-Herzegovina și da, uh, asta este ceea ce uh, propunea și domnul Latford, să găsim aici un pachet comun. Poate că unii vor reuși să-i depășească pe ceilalți, dar dacă uh, formulăm această idee, cred că merită să fie sprijinită de noi. Mulțumesc foarte mult! Iar acum, uh, să știți că nu a fost o excepție pe care am făcut-o pentru dumneavoastră, este valabil și pentru colegii din celelalte grupuri politice care vor avea dreptul să se pronunțe aici. Iar acum, coordonatorul din partea grupului său politic dorește să intervină? Report with Domnul Viganin, mulțumesc, este un raport foarte bun, nu avem uh, critici semnificative, s-a co- cooperat cu uh, raportorii de uh, competenți pe diversele țări. Um, documentul, de strate- documentul strategic um, uh, cu privire la Islanda, Turcia, ar trebui să cuprindă și noi uh, evoluții uh, de câțiva ani, eh, politicienii europeni eh, se folosesc de mm, reforma instituțională a eh, Uniunii Europene pentru a spune că pentru a justifica orice neajunsuri. neajunsuri. Acum, cu tratatul de la avem această reformă instituțională pusă la punct și poate ar fi bine ca acum să spunem răspicat că Uniunea Europeană este gata să continue uh, aderare, cu extinderea. Ar trebui să se facă referire și la chestiuni de liberalizare a vizelor în acest raport, mai ales pentru Albania, Bosnia-Herzegovina Herzegovina sau, în general, fiindcă acest subiect este foarte important pentru regiune și trebuie să continuăm uh, rezultatele pe care le-am obținut privind liberalizarea vizelor aici la AFET ar trebui chiar să se reitereze poziția noastră în acest sens. În egală măsură sunt de părere că, într-adevăr, e nevoie de restructurări pe aici, pe acolo, dar ar trebui să subliniem, să adăugăm uh, și necesitatea unei liberalizări comerciale uh, fiindcă aici uh, multe țări sunt codașe. În documentul strategic al Comisiei există unele elemente care trebuie menționate și în rezoluția noastră. Este vorba de nevoia de nevoia ca cetățenii acestor țări și administrațiile acestor țări să se apropie de Uniunea Europeană. Vorbim adesea despre proprii noștri cetățeni și propriile noastre administrații, dar este foarte important să avem o politică de informare și măsuri speciale care să aducă cetățenii mai aproape de Uniunea Europeană. Să nu fie doar o încercare administrativă uh, din partea acelor țări, uh, este nevoie ca cetățenii să fie angajați într-un dialog permanent cu instituțiile europene. Încă o observație, dacă îmi permiteți. Doamna Doris Pac uh, pleacă uh, acum, poate în Albania. Sunt de acord cu ea că nu e bine să aducem la același punct Albania și Muntenegru, pentru că evoluțiile din aceste țări sunt diferite. Dar aș putea spune că Chiar dacă nu putem spune că atmosfera politică este cea mai bună în Albania și nici că administrația este excelentă, ă, jumătate din, mem- din deputați nu participă la lucrările Parlamentului. Bineînțeles, ă, putem să facem un apel ă, la opoziție, dar să ținem cont de faptul că dacă Uh, se mențin în afară, poate că au motivele lor și uh, situația nu este deloc ușoară. E nevoie să, să menționăm acest lucru și să analizăm mai îndeaproape situația de acolo. Nu cred că într-o țară care dorește să adere la Uniunea Europeană, opoziția să, trebuie să rămână în afara Parlamentului, de în același timp să deschidem ochii și să ne dăm seama că există, că acolo există o problemă reală. Mulțumesc domnul Thaler, uh, raportor privind FIROM. Mulțumesc, uh, domnule președinte. Dați-mi voie să mă refer la importanța rezoluției și raportului. Pentru că este un text bun și cred că înainte de decembrie trebuie să transmitem un mesaj politic clar. Guvernul Balcanilor Occidentali uh, trebuie să înțeleagă că se află în centrul atenției Uniunii Europene. Uneori creăm impresia că am fi poate ușor obosiți în uh, abordarea problematicii acestei regiuni și atenția este ușor uh, abătută spre alte domenii. Sigur că este important că Uniunea Europeană să se ocupe de Iran, de Afganistan, de alte zone de conflict, de problemele crizei uh, climatice, dar Trebuie să găsim o strategie și pentru ca statele Balcanilor Occidentali să poată să fie integrate. Eu mă uh, bazez și pe colaborarea noului guvern din Grecia. Grecia trebuie să joace un rol important, iar acest lucru Grecia a neglijat să facă în ultima vreme. Uniunea Europeană nu uh, poate fi un factor de putere serios în integrarea Balcanilor Occidentali. Indiferent cum gândești despre Balcanii Occidentali, rețeta cea mai bună este ca Balcanii Occidentali să fie integrați în Uniunea Europeană. Noi nu putem să trăim cu iluzia că această regiune poate fi izolată. Fără aceste state nu putem fi um, productivi în această regiune, nu putem avea succes. Eu cred că um, timingul pe care îl găsim în acest raport este foarte bun. Trebuie să mai îmbunătățim poate uh, câteva uh, elemente din text. Uh, nu va fi un cadou de Crăciun acest text. Dar eu în ce privește mm, Firomul și Macedonia, eu cred că raportul este foarte bun evoluțiile de la graniță în demarcația regiunii Kosovo cred că trebuie să fie un element care trebuie să fie introdus în document guvernele din Priștina și Scopie uh, au rezolvat până acum problema într-o manieră fericită și au semnat un acord două, ar, arătând cum pot fi rezolvate aceste probleme. Mulțumesc! În, uh, am dat în, uh, într-o primă fază cuvântul coordonatorilor și raportorilor. Nu impun uh, intervențiilor acum un timp limitat, dar uh, trebuie acum să o facem. Mulți au cerut cuvântul și nu sunt foarte sigur dacă uh, voi putea cuvântul și membrilor supleanți. Mulțumesc, domnule președinte. Vă felicit pentru unele remarci pe care le-ați făcut înainte. Aș vrea să fac și eu câteva remarci, dacă îmi permiteți, dar voi mai folosi și timpul de mâine pentru ca să înaintez uh, amendamente în care voi formula aceeași părere. Mă refer la punctul 9 și 10. Toate partidele politice din uh, această țară sunt foarte mici și au un nume foarte scurt de obicei. Cred că ambele țări trebuie însă să încerce să adopte în primul rând și nume mai internaționale. E vorba aici, de exemplu, de Macedonia și de Grecia. Cumva cele două țări trebuie să se pună de acord. Bineînțeles că nimeni nu dorește să le împiedice calea către Uniunea Europeană sau să le pună bețe în roate. Pe de altă parte, însă, trebuie să ținem cont de faptul că există diferențe între toate aceste țări. Există în continuare aceste diferențe și nu putem să plecăm de la premisa că este întotdeauna de competența statelor membre ale Uniunii Europene să facă tot posibilul pentru a prelua uh, în sânul Uniunii alte țări. Cred că Uniunea Europeană trebuie să ofere susținere, într-adevăr, dar e vorba până la urmă și de solidaritate. Și de aceea voi înainta mai multe amendamente. Mulțumesc foarte mult. Are cuvântul domnul Ibri acum. Mulțumesc, domnule președinte. Din principiu sunt de acord cu ce a spus doamna Pac dar vreau să mai menționez câteva puncte. Vom mai înainta și un amendament uh, pe această temă. Există anumite puncte care sunt comune pentru țările din Balcan, de exemplu, lupta împotriva crimei organizate, împotriva corupției, colaborarea cu tribunalele penale internaționale și așa mai departe. Există însă câteva puncte care nu sunt prea consecvente în rezolvarea lor, de exemplu colaborarea cu Tribunalul Penal Internațional. Da, se spune că s-au făcut progrese în acest domeniu, pe de altă parte, unele țări sunt numite foarte clar, unde combaterea corupției nu este încă rezolvată, mai trebuie îmbunătățiri în anumite țări, de asemenea anumite în acest raport. Deci eu cred că acest lucru e valabil, de fapt, pentru toate țările. Dacă noi nu aplicăm aceleași criterii tuturor țărilor, nu suntem consecvenți, nici nu suntem corecți. Aș vrea să vorbesc și despre Serbia, pentru că până la urmă și Serbia mai are probleme pe care trebuie să le rezolve. N-ar trebui să menționăm țări care, de fapt, au probleme pe care le întâlnim în multe alte țări. Cred că acest lucru ar fi greșit și de aceea voi înainta și eu amendamente. În legătură cu Bosnia sunt de acord de asemenea cu ce a spus doamna Pac. Acest text nu este întotdeauna foarte bine formulat. Lipsesc anumite preciziuni, însă are și părți bune și sunt de acord de aceea cu doamna Pac, dar voi înainta de asemenea un amendament. În legătură cu granița cu Kosovo, de asemenea, voi uh, mai uh, înainta și un amendament cu acest, uh, pe acest subiect. Domnul Covace, care sfântul acum pentru două minute. Grazie, senior președinte. First of all, I would like to, uh... Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, aș vrea să fac câteva remarce generale. Acum discutăm moțiunea de rezoluție a documentului strategic privind uh, extinderea misiei pentru 2009. Și cred că ar trebui uh, să dăm dovadă de consecvență, să nu există prea multe discrepanțe între această moțiune, moțiune de rezoluție și apoi uh, situația analizată pentru fiecare țară. În ceea ce privește punctul 9 de pildă, în ceea ce privește Macedonia, se spune că s-a stabilit o dată pentru aderare la punctul 8 și în raport se spune că aderarea va avea loc în viitorul apropiat. O să introduc și eu aici un amendament. Apoi, uh, la ultimul mandat al Parlamentului European s-a făcut o mențiune privind Macedonia și uh, problemele privind uh, țările din politica de vecinătate, probleme legate de manuale școlare, de discursuri pline de ură și um, nu cred că istoria ar trebui să fie un instrument politic uh, în momentul de față, iar autoritățile Macedoniei ar trebui să garanteze drepturi uh, celor care uh, sunt de o altă etnie și ca aceste persoane să-și poată manifesta um, identitatea etnică. Mulțumesc, domnule Kovacev. Doamna Copăr. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să vă felicit și eu pentru textul pe care l-ați înaintat. Ați încercat, într-adevăr, să percepeți foarte bine dinamica extinderii, dinamica aderării diferitelor țări. În ultim, în perioada care va urma, vom avea foarte multe discuții cu privire la Turcia. Noi ne-am implicat foarte mult pentru ca cuvântul aderare să nu fie prezent în text. Dar aici e vorba de Balcanii de Vest și totuși aici există o altă abordare. Avem nevoie de un text care să arate că Parlamentul European își dorește ca Europa să facă progrese în, acest, uh, în această direcție și să își schimbe abordarea. În uh, acest raport se vorbește despre progrese și sunt recunoscute ca atare, însă eu aș fi preferat ca la ultima explicație din partea domnului Bramertz, care vorbea despre progresele Serbiei în colaborarea cu Tribunalul Penal uh, pentru Iugoslavia, deci că ne-ar fi plăcut să fie mai precis, pentru că se pare că în Consiliu există în continuare o rezervă și o rezistență foarte mare, mai ales în ceea ce privește uh, respectarea unor promisiuni. Cred însă că trebuie să ne uităm la ce este pozitiv. Următorul punct. Temele bilaterale nu sunt uh, importante și n-ar trebui să stea în calea aderării. Importantă este realitatea și trebuie să ne întrebăm care sunt problemele care trebuie rezolvate neapărat înaintea aderării și care sunt uh, problemele care trebuie rezolvate în păstrarea, în același timp păstrând perspectiva aderării. În legătură cu Turcia, sunt de acord cu doamna Omen Reuten. Mai trebuie să adăugăm câte ceva la document, dar trebuie să ne bazăm uh, și să facem referire și în text la o bună vecinătate, mai ales o bună vecinătate cu Grecia. au existat um, de mult timp probleme militare care sunt în continuare în um, Uniunea Europeană. Domnul Preda. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Vreau să spun câteva cuvinte despre Islanda. Punctul 16 al um, propunerii de rezoluție. În primul rând, în ceea ce privește uh, autoritățile islandeze, care au răspuns foarte repede la chestionarul comisiei. Am uh, constatat, constatat acest lucru astăzi în uh, întâlnirea noastră cu ambasadorul Islandei la Uniunea Europeană, care a fost numit negociator șef pentru uh, procesul de aderare al Islandei, iar domnia sa și-a exprimat dorința ca Comisia Europeană să răspundă rapid la chestionarul trimis de către Islanda, iar acest punct este foarte important, fiindcă trebuie să ținem cont de un al doilea element pe care doream să-l menționez, este scindarea opiniei publice a partidelor uh, de la guvernare, inclusiv în ceea ce privește aderarea Islandei la Uniunea Europeană. Am constatat împreună acest lucru pentru că am fost amândoi prezent la întâlnirea cu membrii Parlamentului islandez, cred că trebuie să ținem cont de această scindare a opiniei publice și a partidelor politice în ceea ce privește aderarea Islandei la Uniunea Europeană. Voi depune un amendament în acest sens. Vă mulțumesc. Grazie, onorevole Preda. La parola per... Mulțumesc, domnul Pereda. Și acum, uh, domnul Mavroniclos. Mulțumesc, domnule președinte. Aș spune ceva în legătură cu textul referitor la Turcia și uh, în legătură cu Ciprul. Textul uh, nu este, din punctul meu de vedere, satisfăcător. Este vorba de Cipru, dar să nu uităm că Ciprul este un stat membru al Uniunii Europene. Turcia nici măcar nu a transpus în practică protocolul de la Ankara. Nu este țară membră a Uniunii Europene, precum Ciprul, și nu și-a deschis aeroporturile și porturile până acum. Iar în ce privește uh, negocierile Um, care au avut loc pe insulă, de asemenea nu a dat dovadă de deschidere. Se vorbește despre un acord între două state. Vom avea propuneri de amendament în legătură cu problemele care interesează practic întreaga Uniune Europeană. În decembrie Poate că se vor înregistra anumite progrese, dar în discuțiile dintre Cipru și Turcia, chiar dacă vor exista progrese, trebuie să vedem care vor fi perspectivele de aderare pentru Turcia. Și să nu uităm că problema dintre Cipru și Turcia este o problemă care interesează întreaga Uniune Europeană. Mulțumesc pentru două minute, domnul Cuca. Să vă spun care sunt îngrijorările mele. Uh, noi includem mai mult țări diferite într-o singură rezoluție. E vorba de țări diferite, foarte diferite în unele aspecte. Și cred că acest document ar trebui să fie foarte echilibrat. Să, să obțină un, un echilibru um, excelent. Documentul pe care ni l-ați oferit a reușit un oarecare echilibru, iar unele lucruri pe care le-au menționat colegii noștri, pentru care și Doris fac, pot fi obținute, dar cred că ar trebui să uh, modificăm cu finețe acest document, dacă analizăm fiecare țară, dacă intrăm în amănunte, nu cred că suntem pe calea cea bună. Fiindcă în acest caz s-ar pune mai mult accent pe fiecare țară, dar ar reprezenta până la urmă un document coerent. Vă rog astfel să ne ajutați să obținem un astfel de document cu un echilibru uh, bine pus la punct. Vă mulțumesc. Mulțumesc, domnule Cucan. O să vă repet un lucru. Am încercat uh, să, să vă dau cât mai mult timp pentru observații. Domnul Casulidis, aș dori să mă refer la o observație a doamnei Neitz. În momentul în care a spus că ar trebui să să ne adresăm ambelor părți în ceea ce privește problema Ciprului, dar întrebarea este care sunt cele două părți? Căci, uh, conform uh, turcii, uh, cele două părți sunt cele două comunități din Cipru, iar în acest caz ar trebui să vedem care este responsabilitatea Turciei, țară candidată, în afara celor două părți și care sunt obligațiile pe care le uh, impune tratatul privind securitatea Ciprului. Mulțumesc, domnule Casulidis. Trecem acum uh, la domnul Svensson, care are două minute. Vreau să a domnule președinte. vrea să spun și eu câteva cuvinte în legătură cu uh, paragraful 11 în problema curzilor. Cred că este momentul să discutăm probleme concrete în legătură cu minoritățile din Turcia, pentru că se știe că aici există tensiuni între patriarhul ecumenic și uh, Um, celelalte uh, religii. Există aici seminarii teologice care au fost închise, uh, iar guvernul a încercat să inițieze un dialog în care spunea că toate comunitățile religioase ar trebui să fie implicate. Ei bine, dacă este vorba de comunități, trebuie să spunem care sunt uh, grupurile creștine care sunt afectate și cum uh, se va proceda concret. După aceea, domnule președinte, aș mai spune ceva și în legătură cu Turcia. Este important să spunem foarte exact despre ce este vorba aici dacă în cadrul negocierilor cu Uniunea Europeană um, există uh, puncte care trebuie să fie esențiale. Noi suntem favorabili continuării negocierilor pentru ca Turcia uh, la un moment dat să poată deveni membră în Uniunea Europeană. Vă mulțumesc! Mulțumesc, domnule Svensson! Iar acum colegul Weigel, care este raportor din umbră pentru Croația. Mulțumesc, domnule președinte. Aș uh, spune că trebuie să adresăm mulțumiri președintelui pentru acest text scurt și cuprinzător. Și eu sunt de părere că acest document nu trebuie să fie îmbogățit. Aș face doar câteva observații. Sunt de acord cu observația că la punctul 3 ă, trebuie să avem o formulare de finețe precaută în sensul că problemele bilaterale deschise, nerezolvate, trebuie să fie rezolvate exclusiv de către părțile implicate. Dar când este vorba despre probleme de graniță, atunci poate fi de o uh, mai mare importanță și în acest sens voi face mâine o propunere de reformulare a paragrafului 3. Când vorbim de Kosovo, noi trebuie să atragem atenția asupra responsabilității guvernului kosovar privind protecția minorităților naționale, pentru că este esențial și în relație, relația cu statul vecin Serbia și uh, trebuie să ținem seama de faptul că sârbii din Kosovo nu se simt protejați suficient, nu se simt suficient de siguri. Iar uh, în ce privește Albania și Muntenegru, eu cred că ar trebui să fie tratate în două paragrafe separate, uh, sunt două state separate, nu trebuie să le uh, menționăm în același paragraf și trebuie să ținem seama de meritele fiecărui stat în parte și să le tratăm separat. Mulțumesc foarte mult! Acum avem o problemă cu interpreții. Poate că următoarea intervenție s-ar putea să fie mai scurtă de două minute, pentru că trebuie să dau cuvântul și comisiei și voi limita la un minim replicile mele finale. Domnul Comoțacos. Meno de două minute se poate. Κύριε Πρόεδρε, ήσασταν εσεί τόσο αναλυτικό που με πείσατε ότι πρέπει να είμαι και εγώ πολύ σύντομο. Mulțumesc, domnule președinte. Dacă dumneavoastră ne rugați, o să vorbesc foarte pe scurt. Într-adevăr, vă mulțumesc în primul rând pentru textul pe care ni l-ați înaintat. Uh, Eu sunt pentru o perspectivă europeană pentru statele din Balcani. Statele respective trebuie însă să îndeplinească criteriile pentru aderare și să le pună în aplicare, ca precum și toate cerințele trebuie să fie puse în aplicare. Aceasta este până la urmă premiza unei bune vecinătăți, care este de asemenea un criteriu de aderare și foarte important criteriu în Balcani. Domnule președinte, sunt de acord cu doamna Cupala și cu ceilalți care au luat cuvântul, pentru că nu cred că putem să plecăm de la premiza că aceste probleme ale, care vin dintr-o lipsă de bună vecinătate nu uh, vor pune în pericol aderarea. Cred că acest lucru are repercursiuni pe aderare în mod evident și trebuie să recunoaștem acest lucru și de asemenea să și menționăm în rezoluția respectivă acest pericol. Există punctul 3 Există 3, uh, amendamentul 10, 11 și 19 pe care vrem să le înaintăm, noi considerăm că politica de vecinătate este importantă. Mulțumesc foarte mult, domnule Mățacos. Acum are cuvântul Comisia, domnul dr. Timasuma. Vă rog frumos cât se poate de scurt, uh, pentru că avem probleme cu uh, interpreții la această oră. Mulțumesc. Stimați deputați în Parlamentul European, vă mulțumesc pentru acest proiect de rezoluție. Mulțumesc noastră, domnule președinte, care această rezoluție este într-adevăr în linia strategiei uh, comisiei. Vreau să fac doar câteva remarci și toate comentariile pe larg vor fi date secretariatului AFET. La punctul 2, cu privire la Tribunalul Penal. Ne-am pus de acord la, împreună cu Consiliul că o cooperare de plină cu Tribunalul Penal uh, Internațional pentru fosta Iugoslavie este un punct esențial. La punctul 10 al rezoluției cu privire la FIROM ar fi util să subliniem importanța de a rezolva problema numelui pentru a lua din drum un obstacol esențial în aderarea acestei țări la Uniunea Europeană. Punctul 11. Turcia face progrese pentru a îndeplini toate criteriile de la Copenhaga. Progrese care pot fi menționate, într-adevăr. La articolul 301, cu privire la codul penal al Turciei, acesta nu mai este restrictiv cu privire la libertatea de exprimare și există o deschidere crescândă și în legătură cu dezbaterile libere care pot avea loc în Turcia. Deci s-au făcut progrese în domenii foarte sensibile. Legea din 2008 despre fundații se referă la multe probleme pe care le aveau aceste fundații și dialogul pe care guvernul înainte nu îl purta cu uh, comunitățile non-musulmane. Aceste dialoguri, uh, acest dialog a început într-adevăr în momentul de față. Uh, Legea turcă cu privire la libertatea de exprimare și libertatea cultelor nu oferă însă garanții suplimentare așa cum cere Convenția Europeană a Drepturilor Omului. La punctul 15. Albania a fost invitată de două ori să-și continue eforturile de reformă chiar înainte ca să formuleze Comisia un aviz. Unele progrese sau încadrate în cerințe, altele nu. La punctul 16, raportul notează în altul nivel de uh, aliniere al Islandei la achiul comunitar. În general, uh, în legătură cu criteriile de la Copenhaga, s-ar putea menționa o tradiție democratică deja bine întemeiată în această țară și cam atâta. Mulțumesc, domnule președinte. Grazie, la sua concizione. Mulțumesc foarte mult pentru că ați fost atât de concis. Într-adevăr, voi încerca și eu să fac la fel. Am luat notă de toate intervențiile dumneavoastră. S-a vorbit de multe puncte critice, Albania, Montenegru, diferențele dintre ele, apoi Turcia, cu complicitatea acestei probleme, Firom, Macedonia și așa mai departe, au mai fost și alte probleme care nu țin neapărat de anumite țări, ci care sunt probleme care țin în general de liberalizarea de comercia, liberalizarea comercială la co cu uh, colaborarea cu Tribunalul Penal de la Haga și așa mai departe. Aștept însă în continuare să modificăm acest text prin amendamentele pe care le veți înainta dumneavoastră. Termenul de depunere al amendamentelor este mâine la ora